Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can Doamnelor și domnilor, dragi colegi, putem să ne continuăm uh, întâlnirea. Pentru mine este acum uh, o mare onoare să urez bun venit domnului dr. Ali Abdel Al, președintele Camerei Reprezentanților din uh, Egipt, însoțit de o delegație importantă, inclusiv președintele Comisiei de Afaceri Externe, domnul Tarek Radvan. Domnule doctor Abdel Al, Ați venit la Parlamentul European într-un moment foarte oportun. Egiptul este pentru noi partener cheie și sprijinim uh, stabilitatea Egiptului, a guvernului și a instituțiilor sale. Am aflat că noul prim-ministru, domnul Mustafa Mabduli, tocmai um, a dezvăluit componența noului cabinet și pentru prima oară au fost numite opt femei. Noul cabinet um, a fost uh, confirmat pe 14 iunie și ne-am bucurat să aflăm aceste vești. În ce privește situația pe planul securității, pe 13 iunie, armata egipteană a anunțat că își retrage 70% din trupe din peninsula Sinai în uh, vederea declarării acestei zone ca fiind liberă de terorism și am vrea să aflăm care sunt uh, opiniile dumneavoastră în ce privește viitorul uh, um, situației în Egipt și în întreaga regiune, mai ales în Libia și în fâșia Gaza. Domnule doctor Abdel Al, Egipt a fost uh, și um, președintele adunării parlamentare a Uniunii pentru Mediterană până luna mai și Parlamentul European între timp a preluat această președinție prin rotație. Știm că ați discutat cu președintele Tajani ieri și am dorit să știm ce părere aveți și despre această Uniune. În acest context, noi salutăm consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Egipt, care a, de altfel a fost întărită în urma adoptării parteneriatului pentru priorități între UE și Egipt în iulie 2017. Obiectivul fiind să promovăm interesele noastre comune și valorile comune în domeniul guvernanței drepturilor omului, dezvoltării sociale, economice, migrației și a securității. Și vrem de asemenea să subliniem faptul că drepturile omului și um, spațiul limitat acordat societății civile independente în Egipt rămân motive de îngrijorare pentru noi și sunt elemente fundamentale din relația bilaterală Uniunea Europeană-Egipt. Vrem să um, accentuăm dorința noastră de a se respecta pe deplin libertățile fundamentale, așa cum sunt ele consfințite de Constituția egipteană și acum vă dau cuvântul. Eh, merci, monsieur euh, McAllister. Mulțumesc, domnule McAllister. Domnule președinte a Comisiei de Afaceri Externe la Parlamentul European, We, we, we will have somebody to, to do the translation in English. Okay, then we'll go ahead. We'll go hmm? ahead. Okay. <laughs> Voilà, c'est toujours le problème, voilà, de la... Întotdeauna sunt probleme cu traduceri din franceză în engleză și din... <laughs> ce contează este să vorbești o limbă care este înțeleasă peste tot și e mai bine să vorbesc în franceză pentru că sunt convins că aici se va traduce din franceză în celelalte limbi europene. Mai întâi, vreau să mulțumesc domnului McAllister, președintele Comisiei de Afaceri Externe la Parlamentul European, pentru invitația ce mi-a fost acordată, o invitație pe care o apreciez în mod deosebit. Este pentru prima oară când un președinte al Parlamentului egiptean vizitează Parlamentul European din 2004. Uh, Situația din Egipt a, um, s-a modificat radical, mai ales după faimoasa dată de 30 iunie 2013, când s-a adoptat noua Constituție. Și acum președintele este nou și Parlamentul este nou. Parlamentul din Egipt are 596 de deputați și aproape vorbitorul întreabă dacă e vreo problemă. Nu, este pentru că deputații ridică mâna ca să ceară cuvintul. Nu credeam că este vreo problemă sau, sau că obiectați la ce spuneam eu. <laughs> On a uh, 90 femmes uh, Avem 90 de femei deputați și 39 uh, de mm, etnici copți și 21 de partide democratice. Major... Uh, există o coaliție între mai multe partide care reprezintă majoritatea în uh, Parlament și care se află la uh, guvernare. Multe proiecte de lege au fost dezbătute în ultimii ani ca să modernizăm situația economică și socială din țara noastră. Am discutat și adoptat timp de trei ani practic 400 de proiecte de lege. Printre acestea avem legi deosebit de importante pentru a întări principiile de uh, egalitate între cetățenii egipteni și mai ales între musulmani și copți. și am luat legi cu privire la funcționarea bisericilor. Înainte uh, era foarte greu să construiești o biserică coptă. De când s-a adoptat această lege, bisericile și moscheele sunt construite potrivit unei, singur, unei singure reguli, și anume atât bisericile cât și moscheele trebuie să respecte aceleași reguli uh, în domeniul construcției. Această lege întărește principiul egalității între egiptieni. O a doua lege despre care aș vrea să vă vorbesc este în domeniul securității sociale. În Egipt, majoritatea oamenilor nu aveau uh, resurse ca să se ducă la spital. Sau pur și simplu să facă apel la alte servicii sociale. De când a fost adoptată această lege, fiecare cetățean din Egipt, ca și aici în Europa, plătește o contribuție obligatorie pentru a putea să uh, beneficieze de regimul de securitate socială. Încă o lege a fost adoptată cu privire la investiții în Egipt și potrivit acestei legi, investițiile sunt libere. Ce înseamnă acest lucru? Un investitor poate să transfere uh, bani ca să financeze un proiect în Egipt și um, nu mai există niciun fel de restricționare în ce privește fluxul uh, capitalurilor și investițiilor între Egipt și celelalte țări ținem cont de toate regulile internaționale pentru a proteja investițiile străine în Egipt. Nu mai există naționalizări, confiscări, deci există acum garanții pentru a încuraja investitorii străini să vină în Egipt Aș vrea să mai menționez o lege care uh, garantează libertatea presei. În temeiul acestei legi nu mai poți să uh, uh, trimiți un ziarist în închisoare din cauza uh, opiniilor sale pe care le-a exprimat în scris sau la televizor sau pe oricare altă cale. Aceste legi sunt foarte importante în Egipt. V-am spus, s-au mai adoptat și alte legi în toate uh, domeniile, mm, pe plan economic, social și politic. Acum, în Egipt, cred că știți cum stau lucrurile. Încă trebuie să facem față multor provocări. În primul rând, trebuie să ne luptăm cu terorismul. În al doilea rând, Trebuie să facem față imigrației ilegale. În al treilea rând, trebuie să uh, îmbunătățim situația economică. În ce privește lupta împotriva terorismului și legătura strânsă cu fenomenul imigrației ilegale. Egiptul este o țară în care terorismul a, ă, ne-a afectat de mai multe ori. Și așa cum spun prietenii noștri de la Parlamentul European, atât domnul președinte Tajani cât și președintele ă, ă, subcomisiei pentru apărare sau și alți colegi deputați cu care m-am întâlnit și cu care am discutat aici la Parlamentul European știu foarte bine cum stau lucrurile. Le-am spus, în Egipt terorismul datează din uh, 1981, atunci când președintele Sadat a fost asasinat de un fanatic, între paranteze, musulman. De atunci, terorismul a început și încetul cu încetul a luat amploare și nu este doar un fenomen regional, ci și la nivel internațional. Așadar, pentru a face față terorismului, trebuie eforturi pe plan internațional, o voință internațională. Toate statele trebuie să coopereze ca să găsim o soluție pentru a ne opune fenomenului terorismului. O cooperare, mai ales în ce privește controlul ă, transferurilor de bani Trebuie să putem să supraveghem aceste transferuri. Fiecare țară trebuie să o facă. Și mai ales societatea civilă și felul în care este aceasta organizată. Știu foarte bine, banii destinați ONG-urilor sunt o sursă importantă de finanțare, dar trebuie să fim prudenți. Trebuie să aplicăm principiul transparenței. Fiecare persoană, fiecare reprezentant al societății civile trebuie să declare de unde vine finanțarea și cum cheltuie acești bani. Pentru că avem probleme, de exemplu, în Egipt Există ONG-uri care uh, strâng bani pe stradă cu pretextul de a construi o moschee, de exemplu, sau că vor să construiască o școală, un spital. Dar, de fapt, nu folosesc acești bani pentru scopul anunțat. De fapt, este o cale de a strânge bani pentru a-i folosi într-un cu totul alt scop, și anume să subvenționeze operațiuni teroriste ori pe teritoriul Egiptului sau în altă parte. Așadar, statele trebuie să coopereze ca să supravegheze finanțarea terorismului și mai ales să supravegheze felul în care circulă banii. Trebuie ca toate statele să facă și schimb de informații Până acum există state care ezită, ezită să transmită informațiile uh, cu privire la o operațiune teroristă sau despre anumiți oameni care sunt deja clasați în uh, categoria teroriștilor în țara lor de origine și trebuie ca, indiferent unde se află acești oameni, uh, în uh, Europa, în America, în Orientul Mijlociu, să poată să circule informațiile despre ei atunci când sunt uh, bănuiți de terorism. Avem nevoie de cooperare între state și la nivelul presei există anumite canale de televiziune sau anumite uh, organe de presă care incită pe față terorismul. Există canale de televiziune care difuzează de aici, din Europa, emit de aici, din Europa și difuzează mesaje care încurajează actele de terorism. Egiptul are o răspundere enorme, enormă în acest domeniu. اوكي ولا المي ديموندي ديتخ Mais je suis obligé, parce que la situation concernant le terrorisme euh, et l'immigration illégale, euh, c'est très important. Lupta împotriva terorismului este foarte importantă și uh, pot să vorbesc mult despre ea. Dacă este să uh, ajung la concluzie și să vorbesc mai repede, vă spuneam că avem problema terorismului și avem problema cu imigrația ilegală. Egiptul face eforturi uriașe ca să lupte împotriva imigrației ilegale din uh, septembrie 2007 nu a mai plăcut nicio, nu a mai plecat nicio embarcațiune de pe teritoriul Egiptului către Europa. Și uh, egiptenii nu mai joacă rolul de uh, intermediar, dar există cetățeni străini care ajută pe imigranții din alte țări africane să părăsească teritoriul Egiptului sau al Libiei ca să se îndrepte spre Europa. Egiptul încearcă să facă eforturi să uh, controleze aceste embarcațiuni, face eforturi uriașe să controleze fenomenul. Stabilitatea Egiptului este parte integrantă a stabilității Europei dacă garantați stabilitatea Egiptului, garantați și stabilitatea Europei. Așadar, cerem prietenilor noștri europeni și mai ales Parlamentul European să ne ajute să dezvoltăm societatea egipteană, să putem să garantăm pacea în Egipt și în întreaga regiune, în regiunea Orientului Mijlociu. Există multe conflicte, multe probleme, conflictul din Libia, din Siria, din Yemen, din Irak, din Sudan, din Somalia și așa mai departe. Din cauza acestor conflicte, în Egipt avem în jur de 10 milioane de imigranți. 10 milioane de imigranți care trăiesc în Egipt, printre, printre ei 700 de mii de sirieni. Această situație, pe scurt, afectează Egiptul și încerc să vă dau o idee, am încercat să vă dau o idee generală despre situația din Egipt și vreau să profit de această ocazie ca să discut cu dumneavoastră ca să ajungem la un punct comun, pentru că există mai multe domenii în care putem să cooperăm împreună în interesul țărilor noastre, ori aici, ori în Orientul Mijlociu. Și mai ales cu privire la gazul care poate să fie explorat, pentru că în mai puțin de 2 ani Egiptul va deveni Uh, principala țară exportatoare de gaz în Orientul Mijlociu și trebuie să profitați de aceste progrese Noi contăm pe prietenii noștri europeni. E adevărat că în Egipt uh, încă sunt probleme legate de societatea civilă sau libertatea presei, trebuie să vorbim despre ele și să consolidăm relațiile noastre, să mizăm pe punctele comune și să încercăm să găsim o soluție și pentru celelalte probleme. Eu nu sunt foarte deschis, doresc să vă ascult și să discut cu dumneavoastră și să încerc să răspund întrebărilor dumneavoastră sau um, grijilor dumneavoastră, dacă aveți um, um, griji despre situația din Egipt. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră. Thank you very much, Mr. Speaker, for your... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste observații introductive. Am cereri de înscriere la cuvânt din partea 8 colegi. Doamna Lochbiller este cea de-a noua înscrisă la cuvânt. Având în vedere că vreau să vă ofer tuturor posibilitatea de a vă exprima, dar că suntem în criză de timp, vă rog să nu depășiți uh, un minut de intervenție. Poate uh, putem întârzia reuniunea cu Qatarul, dar uh, maxim cu 10 minute. Domnul Preda. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților din Egipt. Iată ce prilej minunat de a face un schimb de opinii cu dumneavoastră mă bucur să constat că ne preocupă aceleași lucruri, imigrația, terorismul și un context din ce în ce mai volatil și complicat în general vorbind. Noi la PPE am considerat întotdeauna Egiptul drept un partener extrem de important al Uniunii Europene și în consecință stabilitatea Egiptului este prioritară pentru noi. PPE a sprijinit întotdeauna eforturile Egiptului către o tranziție democratică dar și toate eforturile care vizează îmbunătățirea situației drepturilor omului în țara dumneavoastră. Am observat în, uh, în um, discursul președintelui Sisi în fața Parlamentului că a vorbit despre toleranță, despre spații comune și așa mai departe. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră în privința unei vizite a subcomisiei Drepturile Omului a Parlamentului European în Egipt pentru a discuta la fața locului pe marginea acestei situații. Vă mulțumesc! Domnule președinte, de obicei um, dăm cuvântul celor care s-au scris la cuvânt dintre deputați și apoi dumneavoastră veți avea posibilitatea să răspundeți. Domnul Sole de la SD. Da, scuze, v-ați regăsit pe o listă greșită. Domnul K. Thank you, Chair. Um, honorable Speaker. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre întregul uh, Orient Mijlociu și ați vorbit și despre Gaza. Aș vrea să știu ce credeți că se poate face vis-a-vis -vis de această criză din uh, Orientul Mijlociu. Pentru că Adevărul este că nu ați eludat această chestiune a Israelului și Gazei. Ne puteți spune mai multe? Ați vorbit apoi despre diferitele legi adoptate. Am văzut că în urma manifestațiilor de amploare din Egipt, mai mulți lideri ai acestora au fost aruncați în închisoare. Ce se întâmplă cu aceștia? Apoi, știu că uh, aș vrea să știu ce se întâmplă cu ancheta vizând uh, cetățeana italiancă uh, care a fost ucisă în Egipt. Mulțumesc. Am închis uh, lista vorbitorilor, nu mai pot adăuga pe nimeni. Domnul Bașia de la ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Abdelal, vă urez bun venit în rândul nostru. Am o întrebare în privința politicilor noastre în domeniul turismului uh, și uh, mai ales în ceea ce privește securitatea turiștilor. Există un ghișeu unic, pare se, la care turiștii pot depune plângeri. Apoi, ați vorbit despre libertatea presei, în drept un pilon al legislației dumneavoastră și al noii Constituții egiptene. Aș vrea să știu, se aplică această libertate și presei străine? Mă refer în special la Al Jazeera. Noi credem în libertatea presei în Uniunea Europeană în mod fundamental și considerăm că libertatea presei este un stâlp al democrației. Aș vrea să știu cum credeți că poate fi soluționată uh, problema pe care o aveți cu Qatarul deocamdată? Mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc. Bun venit, uh, domnule președinte, în Parlamentul European. Mm, ALDE dorește să-și uh, manifeste preocuparea în privința represiunii la adresa societății civile în uh, Egipt, care a luat amploare luna trecută. Există cazuri individuale de blogări și activiști ai drepturilor omului, Amal Fati, spre exemplu, care a postat un uh, film despre mm, hărțuirea sexuală și apoi a fost arestată după o lună. Uh, și Mozen Hassan a fost uh, eliberat pe cauțiune, în sfârșit. Dar, domnule președinte, vă rog să ne spuneți ce se întâmplă cu uh, cazurile de finanțare externă și cu uh, reprimarea foarte dură a um, protestelor. Domnul Zole, mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu vreau să vă vorbesc despre doamna Mozan Hassan, cu care m-am întâlnit de curând la Cairo, o activistă feministă care ieri a fost chemată în fața instanței. Este una dintre cele mai mari apărătoare ale cauzei feministe în Egipt și este acuzată și la, de incitare la la agitație din partea femeilor. Mm, și, din păcate, nu este nici pe departe singurul caz din Egipt. Mulțumesc, domnul Borghezio. Vă mulțumesc, domnule președinte, excelența dumneavoastră, bun venit în rândul nostru. Mulțumesc pentru insistența cu care ați transmis uh, mesajul privind poziția Egiptului pe două teme extrem de importante, extrem de importante și pentru noi, și anume terorismul și migrația. Să auzi un uh, lider african vorbind atât de lucid, recunosc că mă încălzește la suflet. Într-adevăr, avem multe lucruri în comun și multe interese în comun. Eu subliniez importanța planului Marshall uh, anunțat de președintele Tajani, însă aplicarea concretă a ajutoarelor, din păcate, înregistrează întârzieri, iar țara dumneavoastră are nevoie de ajutorul Europei. Și dezvoltarea turismului, uh, într-adevăr, este fundamentală pentru Egipt, dar turismul trebuie să fie unul uh, sigur. Mulțumesc, domnul Șoprad. Mulțumesc, domnule președinte, pentru toate explicațiile foarte clare aduse în privința schimbărilor la nivelul societății civile din uh, Egipt, care se mișcă către mai multă libertate, atât civilă cât și uh, de exprimare. Înțeleg foarte bine problema Egiptului care se confruntă cu atacuri extremiste și care trebuie să întreprinde măsurile ce se impun. Care este părerea dumneavoastră în privința ideii de a instala pe litoralul, malul sudic al Mediteranei un fel de hub pentru solicitanții de azil? Noi în Europa ne confruntăm cu un val de migrație fără precedent și contăm pe ajutorul dumneavoastră pentru a putea face față. Mă întreb dacă Egiptul nu ar putea să fie unul dintre cei mai soliți parteneri pentru a dezvolta aceste centre. Mulțumesc, domnule Pidedeios. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului Egiptean, bun venit la Parlamentul European. Eu am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ne-ați putea da câteva informații în privința situației vizând uh, relațiile dintre Egipt și Turcia? Cum mai sunt aceste relații în momentul de față? Și apoi, Uh, Egiptul vrea să deschidă o zonă economică exclusivă în cooperare cu Grecia în Mediterana pentru a uh, viza și uh, zona din sudul Cretei. Mulțumesc, doamna Aliomari. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule președinte, în rândul nostru și vă mulțumesc că v-ați exprimat în franceză. Egiptul este o țară mare, o țară fără de care stabilitate și securitate în toată zona Orientului Mijlociu este de neconceput. Am mai multe întrebări. În primul rând, care este rolul pe care Egiptul și Parlamentul său doresc și îl pot juca în soluționarea diferitelor crize locale despre care ați și vorbit? Mă refer inclusiv la criza dintre țările din Golfului. Apoi, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, ne-ați reamintit că ați lansat o serie de acțiuni, inclusiv uh, legând uh, schimbul de informații între serviciile de informații și, de altfel, e bun, bine cunoscută calitatea serviciului de informații egiptean. Dar în Europa se lucrează foarte mult pe deradicalizarea extremiștilor. Aveți niște experiențe pe care le-ați putea împărtăși în acest sens? În al treilea rând, în ceea ce privește echilibrul între diferitele comunități din Egipt, trebuie să spun că nu mi-aduc aminte dacă în guvern există și reprezentanța ai copților sau nu și dacă acest lucru este consfințit prin Constituție sau nu. Mulțumesc, doamna Lohbiller ale cuvântul. Vă mulțumesc, dar și eu am o întrebare în cazul Giuliei Reghinii din 2016 încoace, colegii ne spun că Parlamentul egiptean este um, activ pentru a găsi, uh, pentru a afla adevărul și pentru a face dreptate în acest caz. Există mai multe probleme legate de drepturile omului și ar fi foarte util să fim uh, invitați din partea Comisiei DROA pentru drepturile omului să fim invitați uh, pentru discuții la Cairo. De curând au existat mai multe cazuri de persoane uh, reținute. Mama uh, Iuliei Reghini a intrat în uh, greva foamei. Mai mulți jurnaliști și activiști Uh, au fost puși sub acuzația de terorism, când de fapt nu încearcă decât să facă lumină în această afacere. Vă mulțumesc. Iată, domnule președinte, cât de interesați suntem de situația Egiptului. Aveți 11 minute la dispoziție pentru a răspunde celor 11 intervenții din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, multe întrebări cărora cu greu li s-ar putea răspunde în câteva minute, din potrivă, în câteva mm, întâlniri s-ar putea aduce răspunsuri acestor întrebări, care sunt toate foarte importante. Multe întrebări au vizat uh, o eventuală vizită a Comisiei Drepturile Omului uh, a Parlamentului European la Cairo. Au mai existat întrebări în privința mm, drepturilor omului în general și situației drepturilor omului în general în țara mea. Apoi, întrebări în privința securității, securității în general în Egipt, în privința libertății presei, întrebări în privința uh, cazurilor uh, apărătorilor drepturilor omului din Egipt. Uh, această problemă sau mai degrabă criză din uh, Orientul apropiat și cu precădere cea din Gaza, au suscitat întrebări și au fost întrebări și pe marginea turismului din Egipt. De asemenea, întrebări în privința ajutoarelor din partea statelor europene acordate Egiptului. În această privință țin să îi mulțumesc uh, colegului italian care a propus uh, planul Marshall pentru Egipt. Adevărul este că chiar contăm pe dumneavoastră și această mână de ajutor a planului Marshall ar fi extrem de importantă pentru Egipt. Voi începe cu prima întrebare. Vizita subcomisiei Drepturile Omului în Egipt. Vă spun foarte sincer că am marea plăcere în calitate de președinte al Parlamentului Egiptean, să declar că sunteți bineveniți noastră sub Comisia Drepturile Omului în Parlamentul nostru și în țara noastră. Nu avem absolut nimic de ascuns. Dacă ar exista probleme cu drepturile omului, acestea trebuie rezolvate iar apărătorii drepturilor omului din Parlamentul European sunt întotdeauna bineveniți în Egipt. Cea de-a doua întrebare în privința lui Giulio Regini. Egiptul și Italia cooperează îndeaproape mai ales la nivel de procurori generali. E clar că trebuie făcută lumină în acest caz. Precum am spus, uh, uh, cooperăm cu autoritățile italiene pentru a afla adevărul în privința acestui caz. În ceea ce privește legile presei, trebuie știut că această lege se aplică tuturor canalelor de media, atât celor naționale cât și celor străine. nu există pedepse cu închisoarea, nu sunt prevăzute pedepse cu închisoarea pentru uh, infracțiunile uh, jurnaliștilor, fie că este vorba despre presa scrisă sau despre audiovizual. În ceea ce privește fâșia Gaza, Egiptul a încercat să regrupeze, să aducă la oaltă uh, Uh, palestinienii, fie că e vorba despre Hamas, fie că este vorba despre autoritatea palestiniană, uh, să le aducă în Egipt pentru purtarea de discuții. S-a încheiat un acord între cele două părți, dar din păcate mai există și alte părți din afara fâșiei Gaza care au încercat într-un fel sau altul să Uh, împiedice încheierea acestui acord. Însă, Egiptul își asumă întreaga răspundere pentru palestinienii care locuiesc în fâșia Gaza. În ultimele săptămâni și luni, Egiptul a trimis ajutoare însemnate către fâșia Gaza fie de natură alimentară, fie de produse igienico-sanitare. Celălalt conflict din regiune, celelalte conflicte din regiune, fie că vorbim despre Siria sau Yemen, trebuie știut că în cazul acestor conflicte, Egiptul a încercat, a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru uh, a se ajunge la o soluționare pașnică. O altă O altă problemă este cea la, despre care ați vorbit, este cea a legii penale. Jurisdicția în uh, Egipt uh, se situează la trei niveluri. Nu putem spune că se ajunge la o condamnare finală dacă nu se trece prin uh, cele trei instanțe. Așadar, există detenția provizorie, ca și aici, cu o durată maximă de 3 luni. Apoi, după expirarea acestui termen, persoanele respective trebuie să fie deferite tribunalului. Dacă există activiști arestați, înseamnă că sunt în arest preventiv pentru un moment dar nu vor putea rămâne în această situație mai mult de trei luni. Așadar, nu, nu trebuie să vorbim despre uh, detenția uh, în închisoare a militanților pentru drepturile omului. Și Revenind la aspectele legate de vizita subcomisiei pentru drepturile omului, sper că această subcomisie va participa împreună cu Comisia de afaceri externe la o vizită în Egipt, pentru că întotdeauna, repet, veți fi bineveniți oricând veți alege să ne vizitați. Suntem foarte eh, deschiși să discutăm cu dumneavoastră și Vă mulțumesc și mulțumesc și domnului președinte pentru că mi-a oferit ocazia să vorbesc cu dumneavoastră. Președintele, domnule președinte, vă mulțumim pentru acest schimb de opinii, vă mulțumim pentru că ați răspuns multora din întrebările noastre. Ne-ați spus foarte clar că subcomisia pentru dreptul omului este binevenită în Egipt și în numele delegației parlamentare a comisiei noastre, trebuie să vă spunem că urăm Egiptului mult succes, avem nevoie de un Egipt stabil și puternic. Țara dumneavoastră este un partener cheie pentru întărirea uh, cooperării noastre la nivel parlamentar. Uh, vă urăm uh, drum bun înapoi la Cairo. Mulțumesc! Auzi și Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, ne continuăm uh, ședința cu punctul numărul 18. Ne face o deosebită plăcere să-l avem în această dimineață printre noi pe Excelența sa, Sheikul Mohamed bin Abdul Rahman bin Jasim Altani, prim-ministru adjunct și ministrul afacerilor externe, însoțit de o delegație de uh, reprezentanți oficiali uh, însoțit de asemenea și de ambasadorul Qatarului, care este o personalitate uh, foarte cunoscută uh, printre noi uh, relațiile Uniunea Europeană-Qatar sunt importante pentru noi și această relație a fost întărită recent datorită semnării acordului de cooperare din martie 2018, care va servi ca bază pentru un dialog politic întărit și o cooperare adâncită în domeniile sectoriale. Sprijinim pe deplin eforturile de diversificare ale Qatarului și agenda de transformare a acestei țări uh, sub egida Viziunea Națională pentru Qatar 2030. Așa cum știți, excelența dumneavoastră, Uniunea Europeană și Parlamentul European au adoptat o poziție neutră în ceea ce privește criza uh, din uh, Golf. După un an, Uniunea Europeană și-a menținut aceeași poziție, sprijinim eforturile de mediere ale cuveitului în criza din Golf, uh, coeziunea țărilor din Consiliul Golfului fiind critică pentru cooperarea și stabilitatea din regiune. Urmărim îndeaproape uh, evoluția recentă. Situația s-a deteriorat în ultimele săptămâni și deescalarea este vitală pentru obținerea stabilității regionale. Această criză ar trebui să fie oportunitatea pentru uh, ca mm, țările din Consiliul Golfului să fie cât mai uh, întărite, să iasă întărite din această criză și nu slăbite. Excelența dumneavoastră v-am invitat pentru că dorim să aflăm care este părerea dumneavoastră despre criza din golf, cum gestionați această situație, um, ce părere aveți despre um, inițiativa Statelor Unite de a organiza un summit cu liderii țărilor din Golf, uh, o inițiativă care a fost uh, amânată pentru moment pentru luna septembrie. Excelența dumneavoastră aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru invitația de a veni astăzi aici și pentru ocazia de a vorbi în această onorată instituție. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre Qatar și despre politica externă și politica internă a țării noastre și cum uh, supraviețuim în această zonă atât de agitată cum este Orientul Mijlociu, confruntată cu atâtea greutăți în ultimii ani. Din punct de vedere social și economic, uh, dezvoltarea a fost în centrul preocupărilor Qatarului, nu numai din punct de vedere al politicii de afaceri interne, dar ca și principiu de bază pentru politica externă. Am investit uh, în ultimii 20 de ani masiv pentru a promova aceste valori în uh, Orientul Mijlociu. Ne-am axat pe dezvoltarea umană și pe dezvoltarea capitalului uman înainte de toate. Qatar a investit masiv în educație. Qatar are acum universități de cel mai înalt nivel Uh, din medii diferite uh, care asigură libertatea de exprimare și libertatea um, spiritului academic în țara noastră, un aspect unic. Din punct de vedere al drepturilor omului, Qatarul a făcut progrese semnificative în ultimii ani, uh, dezvoltându-și cadrul legislativ pentru a proteja drepturile omului, drepturile lucrătorilor și pentru a aborda toate problematicile care preocupă comunitatea internațională, atât în, de asemenea și uh, capacitarea femeilor a devenit o prioritate uh, principală uh, avem cea mai mare proporție de femei care au un loc de muncă din țările din Consiliul Golfului și, de asemenea, o prezență importantă a femeilor um, în mediul universitar. Pe această agenda dezvoltării capitalului uman, cultura toleranței este uh, promovată înainte de toate și în ultimii ani am investat, am investit, îmi cer scuze, masiv în încercarea de a asigura o platformă pentru dialogul interculte, interreligios. De asemenea, Ă, sigur că ne concentrăm și pe agenda de dezvoltare economică, pentru că credem că este cea care poate să aducă prosperitatea poporului nostru. Monitor, am monitorizat progresul statului Qatar în ultimele două decenii și constatăm că astăzi Qatarul este un uh, furnizor major pe piața globală de energie. 30% din energia de la nivel global este furnizată de statul Qatar. Așadar, am devenit un partener critic, crucial pentru multe state, inclusiv uh, statele din Uniunea Europeană, precum și țările din Asia. Uh, iar Europa este a doua piață ca mărime după Asia de desfacere pentru uh, sursele noastre de energie. De asemenea, deci spuneam că furnizăm energie Regatului Unit, Poloniei și altor state europene. Qatar a dovedit în, urmă, în ultimele două decenii că este un partener energetic fiabil. Și când ne uităm la dimensiunea economiei noastre și ne uităm înapoi, în 1998, um, PIB-ul Qatarului era de 10 miliarde de dolari, iar astăzi am depășit 150 de miliarde de dolari. Iată așadar o creștere de 15 ori în numai două decenii. Această creștere și acest progres a fost rezultatul unor eforturi semnificative desfășurate de, realizate de guvern și de cetățenii Qatarului în beneficiul nu numai al țării noastre, dar și al regiunii noastre. Uniunea Europeană este a doua piață pentru importurile noastre, 30% din importurile noastre merg 30% eh, din importurile noastre, îmi cer scuze, provin din eh, statele europene. Și ca parte din valorile pe care Qatarul, în care Qatarul investește semnificativ în ultimele două decenii, se referă la libertatea de acces la informații și libertatea presei, libertatea media. Da? Suntem o regiune în care libertatea presei nu este la același nivel cu cel uh, din Occident, însă uh, Qatarul este un exemplu de reușită, um, uh, un exemplu de țară care furnizează o platformă pentru libertatea presei. Uh, acum 20 de ani, de exemplu, nu existau organe de presă sau canale uh, media pentru popoarele arabe, cu excepția celor oficiale controlate de guvern, iar Qatarul a susținut și a finanțat înființarea Al Jazeera, care este astăzi uh, televiziunea de știri uh, de referință, nu numai pentru țările arabe, dar având și programe în engleză. Ca parte din valorile noastre, considerăm că dialogul constructiv este singura soluție de coexistență cu statele vecine și Qatarul a oferit o platformă pentru ca diferitele interese adverse să vină și să discute în încercarea de a rezolva problemele prin comunicare mai degrabă decât prin confruntare. Țara noastră a investit și în buna guvernanță și am stabilit un stat de drept care este respectat, un principiu al statului de drept care este respectat Considerăm că transparența și combaterea corupției uh, sunt un element cheie pentru succesul oricărei națiuni, iar Qatar a dovedit că um, este un lider în regiune. Qatarul se situează pe locul întâi în ceea ce privește încrederea în factorii de decizie, și în ceea ce privește eficiența uh, sistemului legislativ. Aceste valori și principii sunt la baza viziunii noastre, valori pe care Qatarul le uh, aplică cu adevărat și nu numai le afirmă în mod teoretic. E vorba de practica înainte de teorie. Și ne dorim ca și celelalte țări din Orientul Mijlociu să susțină aceleași valori. Și în acest scop am oferit asistență și celorlaltor țări surori din Orientul uh, Mijlociu. Ca un exemplu de mediere, Qatarul a intermediat uh, în jur de 10 acorduri de pace prin mediere sau sprijin. E vorba de Liban, Sudan și uh, Palestina. De asemenea, am investit în oferirea de oportunități pentru copiii care au uh, ieșit din sistemul școlar, o nouă șansă la educație. Avem programe care sunt susținute de uh, statul Qatar în parteneriat și cu state europene. Și am uh, sărbătorit includerea a 10 milioane de copii care nu beneficiau de uh, educație în acest program. De asemenea, susținem capacitarea cetățenilor uh, oportunități de uh, creare de locuri de, lung, de muncă pentru uh, comunitățile de sine defavorizate din regiunea Mina. Ne dorim uh, să oferim uh, condiții de viață mai bune popoarelor pentru că este singura soluție pentru a obține stabilitatea în Orientul Mijlociu. Uh, sprijinim uh, proiectele de reconstrucție oriunde ar fi ele, în Liban, în Sudan. În Sudan, populația strămutată de la Darfur se întoarce în uh, localitățile de origine și beneficiază de școli, de locuințe, de centre de uh, sănătate, toate acestea fac parte din viziunea regională a Qatarului. Și în calitate de membri ai Comisiei de Afaceri Externe, sunt convins că sunteți la curent cu situația din Orientul Mijlociu și de modul în care aceasta s-a agravat în ultimii ani, mai ales în Yemen, Somalia, Libia, Siria odată cu apariția și cu um, accentuarea uh, curentelor transna- teroriste transnaționale și, bineînțeles, uh, criza uh, organizației statului islamic. Noi avem o interconectare între toate aceste elemente. Um, credem că ele nu sunt izolate unele de celelalte și credem că Orientul Mijlociu trebuie să-și uh, creeze o cultură de securitate regională inclusivă pentru întreaga regiune și, din păcate, în loc de a ne uni și de a uh, încerca să rezolvăm împreună amenințările la adresa securității, puterile regionale își urmăresc propriile ambiții și nu respectă dreptul internațional. problemele politice și măsurile contraproductive agresive pe care le vedem în Orientul Mijlociu nu fac decât să submineze această stabilitate. Acest vid uh, care se creează este o ocazie perfectă pentru radicalizare și pentru terorism. Și în acest context, uh, țara mea a fost uh, supusă unui, adev- unei adevărate blocade. Practic, de pe o zi pe alta, vecinii noștri au considerat că schimbările pe care le-a făcut Qatarul sunt o amenințare. Și oricine care se opune acestor puteri regionale și opune guvernelor lor este considerat terorist. Însă în Qatar susținem schimbarea, ă, susținem ă, progresul constructiv care ne permite să ne dezvoltăm. Și răspunsul la acest acord nu ar trebui să fie o blocadă, ci dialogul și rațiunea. Și încă de anul trecut, de la începutul acestei crize, i-am invitat pe vecinii noștri la masa de discuții pentru a ne explica pozițiile lor și motivele din spatele acestei blocade. Cu respectul față de structura unică a, a, a Consiliului Țărilor din Golf. Însă, din păcate, vedem că situația se agravează în continuare din cauza acestor state vecine. Ignoră apelul comunității internaționale de a angaja un dialog și continuă cu aceste măsuri contraproductive nu numai împotriva Qatarului, dar și împotriva altor state din regiune. Regiunea, însă, regiunea noastră însă nu își poate permite să se mai confrunte cu alte crize. Avem deja suficiente greutăți de gestionat și un impact negativ atât de mare care afectează stabilitatea uh, Orientului Mijlociu. Prin urmare, considerăm că ar trebui să existe un angajament regional pentru securitate între toate statele din Orientul Mijlociu, pentru că dacă ne uităm, uh, la aceste crize vom vedea că actorii sunt aceiași peste tot și acești actori, acești factori interesați trebuie să se reunească în numele uh, securității comune. Și Uniunea Europeană are un, un rol major uh, de jucat, pentru că tot ce se întâmplă în regiunea noastră afectează și statele europene, fie că este vorba de fluxul de refugiați care provin din zonele de criză, sau terorismul transnațional care depășește granițele. Prin urmare, salutăm eforturile făcute de statele europene pentru a sprijini un dialog regional pentru securitate în care Qatarul crede și pe care Qatarul dorește să-l promoveze. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Excelența voastră! Colegi, avem 20 de minute pentru a avea o discuție și un schimb de opinii. Pentru moment am 5 colegi care doresc să iau cuvântul. Am ratat pe cineva? Am uitat pe cineva? Deci aceste 5 persoane, dar înainte îi voi da cuvântul, bineînțeles, președintei delegației pentru relațiile cu peninsula arabă, doamna Elio Marie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, excelența voastră, bine ați venit în uh, fața Comisiei de Afaceri Externe. Aș putea vorbi engleză, spune doamna Leomarie, dar cred că e mai bine să vorbesc franceză și pentru dumneavoastră și pentru mine. Bine ați venit așadar în fața Comisiei pentru Afaceri Externe, foarte succint pentru că domnul președinte ne grăbește. Aș dori să vă adresez trei întrebări. Qatarul joacă un rol economic, dar și politic esențial într-o regiune strategică, atât din punct de vedere al creșterii, și al stabilit- dar și al stabilității, nu numai pentru Europa, dar pentru lumea întreagă. Acestea fiind spuse, în plan economic aș vrea să vă întreb care sunt domeniile prioritare de diversificare economică pentru guvernul dumneavoastră. Diversificarea economică în Qatar și, pe de altă parte, diversificarea economică în exteriorul Qatarului prin investițiile pe care le faceți. Așadar, care sunt domeniile și care sunt zonele geografice care vă interesează cel mai mult? A doua întrebare, mai politică și mai strategică, se referă la combaterea terorismului, un fenomen cu care ne confruntăm cu toții. Puteți să ne spuneți, pe baza unor exemple foarte concrete, care este uh, Uh, care sunt resursele pe care Qatarul le angajează în lupta împotriva terorismului, fiind vorba de controlul fluxurilor financiare și mergând până la deradicalizare. Știu că este o preocupare pentru dumneavoastră deja de lungă durată. Al treilea element, uh, criza despre care ați vorbit din um, Consiliul Statelor din Golf, cum vedeți evoluția în următoarele luni. Uneori avem senzația că se îmbunătățesc lucrurile și apoi avem senzația că această blocadă ar putea dura ani în șir. Uh, există, s-a făcut o reuniune mm, GCC Veit, dar a fost la un nivel tehnic. Credeți că veți avea contacte la nivel politic în următoarele luni sau în următorul an? Uh, și ultima întrebare, ați vorbit despre valorile și principiile pe care le aplică Qatarul. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre două aspecte, toleranța religioasă și punerea în aplicare a toleranței religioase. Știu că Qatarul are inițiativă în acest sens și, în al doilea rând, lucrătorii străini, pentru că în perspectiva uh, Cupei Mondiale ne-am pus aceste întrebări. Vom uh, continua cu întrebările și la sfârșit dumneavoastră ne veți da răspunsurile ședința voastră. Avem între timp opt vorbitori, uh, trebuie să fim atenți însă la timp. Domnul Salafranca. Mulțumesc, bine ați venit, domnule ministru. A trecut un an de zile de când s-au uh, <clears throat> s-au întrerupt relațiile diplomatice dintre țara dumneavoastră cu Emiratele Arabe Unite și Egiptul, însă, din păcate, nu uh, ați obținut, cred, efectele dorite. Ați putut uh, să mențineți relații constructive cu uh, SUA, ați menținut relații prietenoase cu Oman, însă costul acestei situații este unul unde toată lumea are de pierdut, atât cum v-a spus și Consiliul de Cooperare a Țelor din Golf, și și dumneavoastră, deci, deși ați avut uh, capacitatea de a rezista pe plan economic, aș vrea să știu, domnule ministru, ce așteptări aveți dumneavoastră? Noi, uh, în urmă cu puțin timp, uh, am vizitat Arabia Saudită Uh, în numele Comisiei de Afaceri Externe și ne-am întâlnit de asemenea și cu reprezentantul Comisiei de Afaceri Externe din uh, Iran și vrem să știm ce rol va juca um, Dubai și uh, încercările lor de a media acest conflict între dumneavoastră și Egipt și um, Emiratele Arabe Unite. Mulțumesc, președintele anunță că lista vorbitorilor a fost încheiată. Domnul Panțeri, mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru. Eu aș vrea să mă opresc foarte pe scurt pe, uh, la criza în uh, regiunea din Golf, pentru că și noi suntem foarte îngrijorați de eventualele um, evoluții și ar trebui să facem tot ce putem ca să rezolvăm problemele actuale. Așa cum spunea și președintele McAllister, Europa dorește să favorizeze medierea uh, cuveitului, dar eu cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să facă niște concesii Qatarul ar trebui să lupte, lupte în mod mai eficient împotriva terorismului, ar trebui să se implice mai mult pe plan regional într-un sens pozitiv și de asemenea să apere mai mult drepturile omului, dar e clar că și Europa trebuie să facă mai multe eforturi. Noi nu trebuie numai să studiem situația, ci să participăm activ la rezolvarea acestei situații și ar trebui să avem o poziție echilibrată. De exemplu, ar fi bine o idee bună dacă o, o delega, dacă delegația relațiilor între Parlamentul European și țările din peninsula arabică are emite o declarație în acest sens. Mulțumesc, domnul Bashir, un minut. Mulțumesc. Domnule ministru, excelența voastră, bine ați venit în uh, Comisia AFET. Uh, salut eforturile țării dumneavoastră de a înființa Al Jazeera, o platformă imparțială la înalt standard profesional. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Aș dori să comentați efectul uh, blocadei asupra cetățenilor din Qatar, asupra drepturilor lor de a călători, uh, modul în care sunt efectele asupra mediului de afaceri și dacă ar fi utilă o mediere și din partea Uniunii Europene, în plus față de Cuveit și Oman. Mulțumesc. Din partea ALDE, doamna Valina de la Nova. Sí, muchas gracias, buenos días, bienvenido. Mulțumesc, bună ziua, bine ați venit. Eu am să am niște întrebări foarte concrete. Aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră știți care este Uh, rezoluția 1 în ceea ce privește relațiile Israel-Palestina și ce poziție aveți față de ultimul conflict din cauza protestelor din fâșia Gaza și folosirea violenței împotriva protestatarilor. Și în plus vreau să vorbesc despre lupta împotriva terorismului. Dumneavoastră credeți că aceste politici care duc oamenii la disperare și nu le respectă drepturile fundamentale și nu respectă niciun fel de convenție internațională, mă refer la Israel aici, credeți că acest comportament contribuie la lupta împotriva terorismului sau din potrivă îi duce pe oameni într-o stare de disperare maximă încât uh, ajung să facă lucruri pe care în mod normal nu le-ar face? Da, din partea verzilor, doamna Lochpiller. Mulțumesc, mulțumesc excelența voastră pentru prezentarea făcută. Am o întrebare legată de situația drepturilor omului, mai ales lucrătorii migranți. Am avut uh, audieri în acest sens în Parlament. Uh, și ni s-a părut foarte încurajator faptul că ați uh, adoptat niște legi foarte progresiste în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și trebuie să fiți felicitați în acest sens. În plus, v-ați angajat, dar numai uh, a rămas la nivelul de angajament să implementați un uh, salariu minim și să renunțați la sistemul cafala. Și, de asemenea, v-aș cere părerea despre conflictul din uh, Yemen, unde s-au uh, comis uh, crime oribile uh, de război, care au implicat și copii. Câteva cuvinte și despre asta. Mulțumesc, domnul Coso de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, politica Qatarului a fost nefastă în Siria. Este motivul pentru care ați fost criticați pe plan internațional, pentru că știm că Qatar a sprijinit uh, grupuri extremiste. În Yemen ați făcut exact la fel până când ați fost expulsați din coaliție. Eu vreau să știu care este viziunea actuală a Qatarului, dacă a învățat din uh, aceste greșeli și pentru că s-au comis totuși crime de război și dacă ați tras niște învățăminte că nu e bine să finanțați grupuri extremiste teroriste și ce părere aveți pentru a garanta stabilitatea regională, mai ales în relațiile cu Iran și cu mm, față de politica agresivă a Arabiei Saudite și sprijinul grupului Hamas? Mulțumesc de la ne- James Carver. Mulțumesc. Ați vorbit despre un dialog constructiv. Sunt semne de optimism în ceea ce privește relațiile dintre Qatar și Arabia Saudită și câteva cuvinte și despre relațiile cu Iranul și dacă țara dumneavoastră are vreo influență în ceea ce privește finanțarea uh, de arme uh, de către Iran uh, pentru Yemen. Și câteva cuvinte și despre situația și perspectivele pe termen lung din Yemen. Mulțumesc, James Carver. Ramona Mănescu. Uh, Mulțumesc. Uh, bun venit, excelență, la FET și sper că vom putea coopera mai îndeaproape uh, Ministerul de Afaceri Externe și Comisia AFET uh, am um, semnat un acord de cooperare odată cu Comisia DROA în Qatar și a fost un semn bun, însă cred că trebuie să fim mai proactivi în ceea ce privește stabilizarea din regiune. Când spun noi, uh, trebuie să fim, mă refer la Parlamentul European. Și aș vrea să vă întreb dacă ați luat în calcul orice cooperare, uh, uh, uh, un demers aprofundat de cooperare cu Parlamentul European. Cred că avem un interes comun în combaterea terorismului și a radicalizării. Poate din acest punct de vedere, ca și din punct de vedere al um, asistenței știind că uh, și Qatarul și Uniunea Europeană sunt implicați în asistență și ajutoare. Mulțumesc, uh, domnul Can. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Excelența voastră, aș dori să vă întreb despre uh, sfera de, care, de acoperire a uh, conflictului cu Arabia Saudită. Uh, știu că există o mediere în GCC, dar dacă nu funcționează bine, Poate ar fi o ocazie ca doamna Liomari uh, și uh, Comisia AFET să joace un rol uh, mai pronunțat în caz că această mediere a cuveitului eșuează. Și în al doilea rând, așa cum a spus doamna Lochbiller, s-au făcut reforme în ceea ce privește dreptul lucrătorilor. Ce se întâmplă cu lucrătorii care nu se încadrează în reforma din 2004. Uh, nu ar fi o idee bună și un semn bun ca și aceștia să beneficieze de aceeași protecție? Mulțumesc, președintele fără microfon. Well, uh, thank you very much. Actually, uh, 10 speakers with 30 questions. Mulțumesc, 10 vorbitori și 30 de întrebări. Da, bine ați venit la Comisia de Afaceri Externe. Vă rog, dacă am ratat ceva, să îmi atrageți atenția. Încerc însă să le sintetizez, să le grupez pe cât putință. În ceea ce privește Uh, Qatarul pe scena internațională. Noi vrem să ne diversificăm economia pentru că uh, deocamdată cea mai mare parte a PIB-ului nostru este uh, din bazat pe hidrocarburi. Și am făcut eforturi mari de diversificare. Când am început aceste eforturi, 86% din PIB era garantat de uh, vânzarea de hidrocarbune. Acum uh, acest procent a scăzut la un pic mai mult de 30% și noi investim mult în economie uh, diversificând-o. Avem să avem acum mai multe industrii și vrem să construim uh, infrastructură, am construit uh, aeroporturi, porturi. Un port a fost lansat chiar în septembrie anul trecut și am uh, atras peste 30% din um, comerțul maritim din regiune. Și vrem să nu mai fim atât de dependenți de uh, prețul petrolului, dar atunci când prețul era foarte ridicat, am hotărât să investim tot excedentul bugetar din vânzarea petrolului sub formă de investiții internaționale. Am uh, țintit companii bine uh, um, plasate în uh, SUA, în uh, Asia, în Europa, dar oricum uh, Europa este principala destinație a investițiilor noastre, atât în sectorul financiar, cât și în diferite industrie. Și în ce privește eforturile Qatarului de a combate terorismul, ce am făcut ca să luptăm împotriva radicalizării și a extremismului în regiunea noastră, Qatarul a investit foarte mult, are o agendă internațională, așa cum am spus și în introducere, pentru că vrem să luptăm cu adevărat pentru a curma de la rădăcină terorismul. Noi abordăm uh, problema din punct de vedere tactic și strategic. Noi suntem în centrul coaliției uh, și găzduim uh, forțele coaliției și îi finanțăm, participăm cu soldați, furnizăm petrol în ceea ce privește lupta împotriva finanțării terorismului din 2014, de când am observat că anumite opere caritative uh, um, de fapt uh, foloseau uh, diferite căi de comunicare pentru a obține finanțare, dar de fapt acești bani apoi erau Uh, destinați finanțării terorismului, am uh, continuat să supraveghem aceste activități. Știm că mai rămân multe de făcut, întotdeauna este loc de mai bine și acest fenomen nu este nou pentru noi, e nou pentru toată lumea. Deci trebuie să cooperăm ca să avem o mai bună cooperare cu diferite țări. Noi am semnat un acord cu Statele Unite ale Americii de uh, constituirea capacității. Am progresat mult, am semnat un acord și cu Franța și deja am avut primul dialog pe tema luptei împotriva terorismului anul trecut. Discutăm și cu alte țări pentru că vrem să avem o rețea cât mai solidă de schimb de informații în ce privește uh, finanțarea terorismului. Ați menționat politicile noastre interne în ce privește garantarea toleranței religioase. În Qatar am uh, Uh, găzduit un dialog uh, interreligios în ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani facem acest lucru și avem oameni care pot să-și uh, profeseze religia în deplină libertate. Avem un loc de rugăciune pentru creștini și demonstrăm că suntem toleranți. Sunt alte țări în care Bibliile sunt confiscate la aeroport. Deci, uh, în Qatar, noi credem că trebuie să avem un asemenea dialog interreligios ca să contribuim uh, în mod pozitiv la umanitate. În ce privește drepturile muncii, s-au făcut multe progrese Aceasta este diferența. Când vorbești despre o țară care acceptă să fie criticată și încearcă să găsească o soluție și țări care nu acceptă nici măcar să fie criticată și ia măsuri împotriva celor care încearcă să critique. Pe noi nu ne deranjează să fim uh, criticați atunci când au venit deputați uh, de la Parlamentul European uh, în ultimii ani au putut constata că în trei ani de zile s-au modificat multe lucruri. Avem uh, acum uh, un dialog uh, constant cu prietenii noștri. Am semnat un acord între Subcomisia pentru Drepturile Omului și Comisia noastră pentru Drepturile Omului și încercăm să extindem această cooperare cu Comisia de Afaceri Externe împărtășim aceleași valori. Pentru noi înseamnă foarte mult. Deci, nu ne mulțumim să închidem ochii când oamenii mor uh, pe șantiere sau la locul de muncă din cauza nepăsării um, um, agențiilor de muncă sau din cauza lipsei inspecțiilor sau unor inspecții neadecvate. Noi considerăm că cei care vin să muncească în Qatar participă la dezvoltarea Qatarului și joacă un rol foarte important, pentru că noi suntem o țară mică, cu o populație mică și noi apreciem foarte mult uh, uh, munca celor care vin în Qatar. În ce privește munca, mun- uh, moartea muncitorilor, au fost mai multe întrebări pe această temă. 1 e egal 1000. Fiecare viață contează, fiecare muncitor contează. Sistemul nostru nu tolerează uh, decesul, chiar și înainte de reforme. Chiar dacă acum există mai multe reguli, mai multe restricții, noi ne-am dublat numărul inspecțiilor și a inspectorilor. Avem acum o rețea de cooperare cu Organizația Internațională a Muncii. Au deschis un birou în Qatar și ajută Ministerul Muncii. Încerc să fuzionez întrebările ca să termin cu situația internă din Qatar și după aceea să vorbesc mai mult despre situația regională. În ce privește sistemul Chefala, uh, sistemul de sponsorizare, acum uh, nu mai există. Avem legislație nouă, relațiile de muncă sunt relații contractuale, nu mai sunt relații de sponsorizare și acum, de mai bine de un an, avem sistem de protecție uh, socială care funcționează foarte bine. În ce privește criza din regiunea Golfului și ce se va întâmpla? Deocamdată ne-am, ne aflăm într-o situație de blocaj. Qatarul și-a exprimat dorința de a dialoga, salută eforturile țărilor prietene. Cuveitul poate să joace rol de mediator și sprijinim uh, uh, eforturile uh, partenerilor uh, străini. Noi ne-am întâlnit cu emirul Cuveitului și am primit o scrisoare recent din partea emirului Cuveitului care invită toate țările din Consiliul Golf, Golfului să vină să discute despre această criză. Qatarul a fost singura țară care a răspuns, de fapt, emirului Cuveitului. I-am trimis un răspuns în urmă cu trei săptămâni și nicio altă țară nu a răspuns deocamdată. Deci noi credem că soluția va fi găsită prin intermediul unui dialog pașnic și să nu mai folosim uh, strategii de război. Toată lumea are de pierdut din cauza crizei. Popoarele noastre au de pierdut, re, securitatea pe plan regional, dar și partenerii noștri internaționali uh, au de pierdut pentru că noi nu mai suntem acum un bloc unit. Din cauza blocadei, unele state preferă să închidă ochii ca și cum nu au niciun rol de jucat în securitatea regională. Viitorul Consiliului Țelor din Golf, ne credem, sperăm că acesta va fi prosper. Dar trebuie să vedem care sunt principiile care sunt obligatorii pentru toți membrii și nu poți să-ți permiți să Uh, agresezi un alt stat membru al Consiliului și trebuie să fim siguri că toată lumea respectă securitatea uh, colectivă. În ce privește situația din Siria și întrebarea despre petrolul din Qatar și situația din Siria și faptul că Qatarul a sprijinit uh, un grup extremist, din păcate cine a spus acest lucru de fapt, vă bazați pe informații false. Qatarul niciodată nu a finanțat grupuri extremiste în Siria. Noi am finanțat opoziția moderată, unde am avut și parteneri europeni alături de noi. Nu numai Qatarul finanța uh, uh, parteneri din Arabia Saudită, din uh, SUA, din Europa, erau cu noi atunci când am uh, trimis ajutor acestei opoziții moderate. Unele organe de presă afectate de propaganda care a început uh, și este direcționată împotriva țării mele de când a izbunit toată criza, a răspândit alte știri. Și sper că oamenii se vor informa într-o mai mare măsură ca să vadă că Qatarul niciodată nu a tolerat grupuri extremiste. Niciodată nu am uh, sprijinit uh, Uh, oameni care au spus că regiunea trebuie să aparțină Al-Qaeda sau Daeshului. Ei consideră că occidentalii sunt dușmani și că țările musulmane sunt trădători. Și deci pentru noi aceste grupuri sunt o amenințare. Noi știm că aceste grupuri radicale în cele din urmă vor veni să ne facă și nouă rău, nouă țărilor musulmane din regiune și noi vom avea mai mult de suferi, mai mult decât oricine. Recunoaștem foarte bine această realitate și de aceea noi am elaborat strategii ca să ne asigurăm că nu ajung bani pentru activitățile teroriste și de fapt luptăm împotriva terorismului atunci când finanțăm educația și sănătatea atunci când eu uh, dau copiilor care uh, au abandonat școala, totuși au oportunitate de a se forma, înlocuiesc uh, pușca cu un stilou și eu cred că și așa luptăm împotriva terorismului. Nu știu, poate că am ratat anumite lucruri. Ultimul lucru pe care vreau să spun este despre Iran și relațiile cu Iran. Noi avem divergențe cu Iranul și vedem că uh, divergențele uh, Acestea uh, sunt importante pentru întreaga regiune, dar nu putem să depășim divergențele dintre Qatar și Iran decât dacă avem un dialog uh, deschis, nu prin inter- intermediari. Cine va plăti prețul? Oamenii din regiune, ori uh, cei din Yemen sau din Siria și alte țări. Ceea ce vedem noi, situația din Yemen, noi facem parte din coaliție din 2015, de când a început pentru că trebuia să găsim o soluție politică și uh, să găsim sprijin pentru inițiativa uh, Consiliului Țelor din Golf. Și acum uh, vedem acte de tortură, vedem un conflict în care se angajează și membrii coaliției și vedem că nu se fac niciun fel de progrese și nu există niciun fel de speranță pentru a avea sprijin politic. Qatarul nu va sprijini niciodată poziția Iranului sau alte poziții despre războiul din Yemen. Nu vom finanța coaliția opoziției din Yemen, noi sprijinim doar o situație în care poporul din Yemen se bucură de stabilitate și toate forțele din Yemen se așează în jurul aceleiași mese ca să se găsească o soluție. Yemenul se află în pragul uh, prăbușirii. Sunt 10 milioane de oameni care suferă de înfometare și mai mult de 8 milioane uh, sunt de asemenea în pericol de a suferi din fometare. Deci 20 de milioane de oameni în Yemen care sunt afectați de această criză și totuși constatăm că comunitatea internațională n-a făcut nimic, a condamnat doar, n-a făcut nimic. Avem nevoie de acțiuni, toate războaiele din regiunea noastră trebuie să înceteze și uh, să revenim la dialog. Excelență, vă mulțumim că ați acceptat uh, invitația noastră, vă mulțumesc că ați venit, a fost foarte important acest dialog pentru membrii comisiei noastre, știți că Qatarul are mulți prieteni, însă noi ne păstrăm neutralitatea față de criza uh, din Golf, dar noi sperăm că se va rezolva situația. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație și invit pe membrii Comisiei de Afaceri Externe și din celelalte subcomisii să vină la Doha și să vadă cu propriilor ochi ce spuneam eu, să vadă care este realitatea și să nu se mulțumească de să audă lucruri din alte surse. Mulțumesc!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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are running... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, am uh, acumulat 15 minute de întârziere. Îi rog pe prietenii Qatarului să părăsească sala. Pentru... Vă rog să discutați pe hol afară. So, second try. We now come to item... Haideți să mai încercăm o dată. Ajungem la punctul 18a, așa cum s-a convenit ieri. Este vorba despre discutarea situației din Moldova. Permiteți-mi și mie să spun câteva cuvinte pentru a structura discuțiile din următoarea jumătate de oră. Sunt, e practic vorba despre două elemente. Pe de o parte, situația din țară, mai ales de la Chișinău, care ne-a fost pusă în vedere ieri, și apoi vom avea și o întrebare parlamentară extraordinară. În privința situației de marți seară, știți că Curtea de la Chișinău a hotărât să declare, să invalideze alegerile, uh, alegeri um, locale câștigate de Andrei Năstase. Voi da cuvântul domnului Austrevicius, raportor, pentru a ne oferi informații de mai detaliate. Înainte Apoi voi da cuvânt, înainte de a da cuvântul SAE, uh, aș dori să discutăm și despre cel de-al doilea subiect, pentru ca SAE să poată discuta despre ambele. Deci la 21 martie, domnul Schulz de la Guengel a pus o întrebare parlamentară către comisie în ceea ce privește anchitarea fraudei financiare din Moldova. Conform regulilor, ar fi trebuit să se primească un răspuns în termen de șase săptămâni. Apoi, uh, domnul Schulz putea să ceară înscrierea pe agenda comisiei, însă, din păcate, termenul a expirat. E vorba despre punctul 134, alineat 5. Ce se întâmplă? Domnul Laustreviciu are cuvântul acum și apoi domnul Maia Hartin de la SAE pentru Europa Centrală și Asia de Sud-Est este prezent, precum și doamna Floriana Zipală de la DG Migrație Afaceri Interne. Petras. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru înscrierea acestui element pe ordinea de zi. Din păcate, nu avem uh, suficient de mult timp dar totuși uh, e bine că o facem. Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum bine știți, se află într-un parteneriat de asociare. Dar și dacă așa stau lucrurile, ambele părți sunt uh, angajate în punerea în aplicare a acordurilor de asociere. UE observă, monitorizează și sprijină Republica Moldova în fiecare pas pe acest drum, iar Republica Moldova și-a luat angajamentul să pună în aplicare reforme politice, politice economice, juridice, Ehm, și de orice altă natură pentru a ajunge la nivelul cerut de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ehm, fostul primar al Chișinăului, Călin Chirtoacă, a fost ehm, îndepărtat din postul său sub acuzații de malversațiuni financiare S-au anunț, anunțat uh, a, noi alegeri. În 3 uh, iunie a avut loc cel de-al doilea tur de scrutin la Chișinău. Într-o mare noastră surpriză, în 19 iunie, uh, Tribunalul Chișinău a hotărât că invalidează rezultatul alegerilor le-a declarat nule, odată ce, după ce a um, amânat de două ori decizia. Uh, iar um, și-a, deci a invalidat alegerile din 20 mai și 30 iunie și deci primarul ales Andrei Năstase din partea uh, platformei pro-europene Demnitate și Adevăr nu a fost confirmat în postul său. Năstase a câștigat votul cu mai mult de 52% în turul de scrutin din 3 iunie, învingându-l pe oponentul său din partea Partidului Socialist. Acestea fiind zise, domnule președinte, dragi colegi, vreau să vă reamintesc că, conform uh, declarației comune convenite între Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană din 13 iunie anul trecut, citez, date fiind inițiativele ca urmare a schimbării sistemului electoral din Republica Moldova, Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană au ales precondițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare și deci statul trebuie să respecte mecanismele statului de drept, inclusiv și să garanteze respectarea drepturilor omului, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă vor monitoriza îndeplinirea acestei precondiții pe toată perioada asistenței macrofinanciare și așa mai departe. Cu alte cuvinte, această decizie a tribunalului, pe care nu o pun eu sub semnul întrebării, dar totuși țin să lămuresc circumstanțele în care a, luat această, a fost luată această decizie, care a scos mulți oameni pe străzile Chișinăului de ieri încoace, trebuie să monitorizăm cu atenție această situație și trebuie să avem dovezi că criteriile politice nu sunt respectate și întru totul uh, puse în aplicare în Republica Moldova pentru a ne asigura de un uh, raport bun în privința Republicii Moldova, um, pe care trebuie să-l convenim până în vacanța de vară, așa cum s-a convenit în plenară. Trebuie să vedem în ce măsură îndeplinește Republica Moldova uh, condiționalitatea politică și economică pentru a îi fi, asigur- a fi uh, asigurată această asistență. În 26 februarie anul curent, Consiliul într-o concluzie foarte bună a sa, la alineatul 19 și alineatul 24, reamintește că UE își reiterează interesul de asistare a Republicii Moldova pe baza unor progrese concrete și satisfăcătoare în toate domeniile de reformă și cu condiționalitățile stricte pe care tocmai ce vi le-am pomenit. Domnule președinte, acestea fiind zise, nu avem timp să analizăm uh, decizia curții și întregul argumentariu al acesteia, pentru că am avea nevoie de mult mai multă vreme. Nu vreau să politizăm chestiunea, dar se vorbește despre independența sistemului judiciar și statul de drept. Vreau să aflu de la DG-urile competente în ce măsură această decizie a instanței mă uh, afectează condiționalitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Al doilea element, Helmut Scholz acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Precum a spus și dumneavoastră, am introdus o întrebare cu solicitare de răspuns scris din partea Comisiei în privința anchetei vizând frauda financiară din Republica Moldova. Poate că nu știți cu toții conținutul acestei întrebări, așa că vă voi repeta pe scurt. La sfârșitul anului 2014, după niște malversațiuni, s-a ajuns la uh, dispariția a un miliard de euro din uh, conturile băncii naționale. În ciuda închetei, acești bani încă nu au fost returnați. Kroll, o uh, companie britanică, a fost însărcinată cu efectuarea anchetei interne și a elaborat un raport care a fost publicat doar în parte, restul rămâne confidențial, în decembrie anul trecut. Și s-a spus că e foarte posibil ca jumătate, mai mult de jumătate din acești bani au dispărut fără urmă. Deci există anchete, dar vreau să știu cu ce mandat se face cooperarea cu agențiile de aplicare a legii din uh, uh acele state membre în care s-ar putea să fie adunț, ajuns acești bani, conform raportului Kroll. Dar Uh, vreau să știu dacă există și bani europeni în acești un miliard de euro, pentru că, precum a spus colegul Austrevicius, uh, Moldova a beneficiat de asistență financiară importantă. Deci, aceste active trebuie înghețate, iar cei care au sub, uh, subminat această anchetă trebuie trași la răspundere. Care sunt uh, acțiunile pe care le întreprinde Comisia către acele state terțe, cum ar fi uh, Hong Kong, Ucraina și uh, mm, Republica Chineză, unde au ajuns o parte din acești bani? am primit informații din partea avocaților din Moldova, cum că autoritățile de aplicare a legii nu prea își asumă răspunderea în acest caz. Din 13 iunie 2017 încoace. Poate că Olaf deja a lansat o anchetă sau cine știe poate altă structură europeană. Am vrea să știm în ce măsură banii care au dispărut din bănci au mai rămas în Uniunea Europeană, pentru că acești bani trebuie să ne preocupe și uh, contează și în continuarea acordului de asociere cu Republica Moldova până la urmă această chestiune. Mulțumesc Petras și Helmut. Domnul Maia Harting are cuvântul acum. Uh, un uh, o persoană care adesea este oaspetele comisiei noastre. Vroiam să fim ținuți uh, la curent, uh, la cald din partea SEAE. Vă mulțumesc. Înainte de toate, permiteți-mi să spun că voi răspunde întrebării generale legate de situația la zi și apoi uh, voi răspunde și întrebării domnului Scholz. Mă rog, cred că reprezentantul uh, de la DG Home din partea Comisiei va dori să răspundă de asemenea. Uh, Comisia Europeană și SEAE urmăresc cu foarte mare atenție situația din Republica Moldova. Moldova, hotărârea instanței de la Chișinău de invalidarea alegerilor uh, și alegerii domnului Năstase în calitate de primar al Chișinăului ne preocupă foarte tare. Probabil ați văzut declarația portatorului de cuvânt al uh, doamnei Mogherini de ieri seară. S-au explicat circumstanțele. Domnul Năstase a fost ales drept primar cu o majoritate de mai mare de 52%. Uh, această victorie a fost recunoscută și de contracandidatul domnului Năstase. UE se așteaptă ca Republica Moldova să respecte mecanismele democratice și să-și respecte angajamentele luate prin acordul de asociere, cu atât mai mult în ceea ce privește alegerile. Există proceduri în curs, dar acestea trebuie desfășurate în mod echitabil și transparent. Și noi trebuie să ne asigurăm că voința alegătorilor este respectată cetățenii uh, din Chișinău își exprimă nemulțumirea uh, coborând în stradă de uh, ieri și până în momentul de față și cu siguranță aceste manifestații vor continua. Libertatea de expresie și democrație trebuie garantate de către Republica Moldova. În ceea ce privește situația actuală, există o reuniune a delegației noastre cu părțile implicate, um, se analizează situația, ne coordonăm cu ceilalți parteneri uh, internaționali care și-au exprimat preocuparea, inclusiv cei din Statele Unite. Cadrul electoral, așa cum s-a spus deja, s-a regăsit în uh, toiul discuțiilor dumneavoastră pe marginea Moldovei de anul trecut, atunci când sistemul electoral a fost modificat inițial. Ați vorbit deja despre acest lucru în declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei Europene, atașat uh, hotărârii privind asistența macrofinanciară. Probabil și Comisia va dori să comenteze mai pe larg în această privință, mai ales în ceea ce privește angajamentele uh, politice și economice, dar în ceea ce privește uh, Uh, precondițiile politice. Vă aduceți aminte că e vorba de respectarea mecanismelor democratice, inclusiv un sistem parlamentar multipartinic și garantarea statului de drept, a uh, drepturilor omului. Ei bine, ceea ce se întâmplă acum, bineînțeles, este vizat direct de toate aceste considerente și vom urmări cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă pentru a putea evalua această situație și acordarea în ultimă instanță a asistenței macrofinanciare. În ceea ce privește situația politică din Moldova, nu am schimbat poziția de anul trecut încoace, de la, din uh, concluziile Consiliului la care s-a tot făcut trimitere și care sunt foarte clar în, în acest sens. Vom continua cu uh, recomandările noastre cele mai importante care nu au fost luate în seamă. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte și despre preocupările pe care le avem în privința modalității în care s-au desfășurat anchetele pe marginea fraudei bancare. Evident, toată aceasta are de-a face și cu respectarea statului de drept în Republica Moldova. În concluziile pe care le-am citat mai devreme, Uniunea Europeană cere autorităților moldovene să se asigure că uh, frauda bancară um, masivă va face obiectul unei anchete foarte serioase și transparente. Guvernul moldovean a întreprins câțiva pași în ceea ce privește legislația bancară pentru a preveni uh, repetarea astfel de cazuri pe viitor. Dar, sincer vorbind, noi nu avem impresia că, și asta mă, mă, mă exprim uh, cu atenție că s-ar fi făcut realmente pași înainte într-o reformă în acest sens în Republica Moldova. Cele două subiecte despre care discutăm uh, uh, sunt legate prin persoana domnului Năstase, care a avut un, un rol foarte important de jucat în manifestațiile și demonstrațiile împotriva fraudei bancare de la vremea respectivă. Este o figură importantă a opoziției tocmai pe acest subiect și uh, mi se pare cu atât mai important faptul că nu se înregistrează mm, progrese semnificative în ceea ce privește ancheta acestei uriașe fraude bancare. Și încă o dată, mm, domnul Năstase este o punte între cele două probleme. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Maia Harting. Comisatorii... Ah, uh, ah, DG Home are cuvântul acum din partea Comisiei Europene, deci. Mulțumesc, Floriana Zipala, uh, DG Home și Migration. În primul rând, Trebuie să reafirm angajamentul Comisiei de a oferi răspunsuri la cea mai înalt, de cea mai bună calitate la întrebările scrise ale uh, Comisiei. De aceea, suntem prezenți astăzi aici și dacă este nevoie vom uh, furniza și un răspuns oficial scris care să parcurgă procesul uh, oficial de validare. În primul rând, uh, Comisia împreună cu Serviciul Urban de Acțiune Externă um, acordă o deosebită atenție problemei fraudei financiare, fraudei bancare. Uh, Consiliul a adoptat uh, concluzii în acest sens în, uh, în martie, iar uh, consecințele acestui, acestei fraude sunt de asemenea abordate și reflectate și în acordul revizuit pentru perioada 2017-2018, acordul cu Moldova. Ne-ați adresat două întrebări. Una se referă la instrumentele pe care Uniunea Europeană le are pentru a uh, rezolva problema recuperării activelor și apoi uh, a doua întrebare se referă la implicarea organismelor europene. La prima întrebare ne vom referi la directiva privind confiscarea din 2014 prin care toate statele membre uh, trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a proceda la confiscarea um, rezultatelor unei um, infracțiuni, deci dacă sunt active în statele membre rezultate din această fraudă bancară și dacă sunt identificate ca atare în statele membre, uh, autoritățile judiciare din statele membre în uh, baza uh, legislației naționale care transpune directiva privind confiscarea ar trebui să aibă instrumentele necesare pentru a realiza această confiscare. Autoritățile statele membre, statelor membre au posibilitatea de a face schimb de informații pentru a identifica și pentru a um, determina care sunt activele care trebuie înghețate. Și această cooperare între autoritățile statelor membre este necesară pentru a se asigura um, înghețarea și recuperarea acestor active. De asemenea, orice parte care uh, subminează o investigație în curs uh, uh, poate fi trasă la răspundere și sancționată conform legislației europene. În ce privește implicarea autorităților de aplicare a legii, trebuie să verificăm care este situația și vom reveni în răspunsul scris către comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri și acum voi da, răspun- voi da cuvântul colegilor. Cât timp mai avem la dispoziție? Întreabă președintele. 10 minute. Începem cu domnul Preda. Domnule președinte, cred că e bine. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine că discutăm despre uh, Republica Moldova sub semnul urgenței și am să vă spun uh, nefiind de altfel afiliat politic, uh, cum văd uh, situația cetățenii din Republica Moldova și care de fapt uh, realitatea percepută la fața locului. Lumea știe că Moldova este guvernată în acest moment de un oligarh pe nume Plahotniuc, și de un om al Kremlinului, pe nume Dodon. Unul e democrat și altul e socialist înțelegerea acestor uh, uh, doi politicieni a blocat acordarea asistenței macrofinanciare pentru republica moldova. împărțirea puterii între partidul democrat și partidul socialiștilor a mai făcut uh, ceva despre o chestiune despre care discutăm acum și anume a blocat anchetarea acestei uriașe fraude bancare furtul miliardului cum i se spune. în acest moment liderii celor două partide democrat și al socialiștilor Uh, încearcă să anuleze rezultatele alegerilor pentru primăria din Chișinău. Toată lumea vede asta. Noi, uh, la Bruxelles și în câteva tabere politice de aici, încercăm să ascundem. De pildă, sunt unii care prezintă pe Plahotniu ca un erou uh, pro-european. Uitând faptul că acest erou pro-european își bazează dominația politică aproape absolută din Republica Moldova pe sprijinul deputaților comuniști pe care i-a cumpărat la bucată cred că avem în primul rând o problemă politică și cred că trebuie să înțelegem ce spun cetățenii normali din republica moldova și nu uh, propagandiștii sau lobbyiștii care vin în acest moment. de asemenea cred că trebuie știut uh, și trebuie cred uh, luat serios în atenție faptul că situația e în parte o extensie a unei politici, a unui partid care e membru al familiei socialiștilor. E vorba de Partidul Social Democrat din România, care are o responsabilitate pentru crearea acestei crize politice din Republica Moldova. Partidul Social Democrat din România a încercat să convingă statele membre, colegii din Parlamentul European, că înțelegerea din momentul de față Dodon-Plahotniuc e de fapt o competiție. E fals și până nu se clarifică lectura politică a situației din Moldova, ne învârtim în cerc. De asta cred că trebuie luate niște măsuri serioase, clarificată încă o dată, pentru că se spun tot felul de minciuni în Moldova. Cum stă treaba cu ajutorul macrofinanciar? Clarificată încă o dată uh, condiția principală pentru o democrație funcțională, și asta este respectarea rezultatului voinței cetățenilor. Cred că trebuie să renunțăm la iluzii în privința felului în care Uh, țara asta este guvernată. Dacă vrem să dăm o șansă cetățenilor din Republica Moldova. Mulțumesc! Thank you, Cristian Preda. And... Mulțumesc, Cristian Preda. Victor Boștinaru, 3 minute. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi comenta acuzațiile făcute de domnul Preda pentru că nu numai că nu sunt fundamentate, dar vă voi invita să vă uitați la fapte și mă voi referi exclusiv la fapte. Pentru că dacă unele din aceste acuzații vor fi uh, dovedite, voi fi primul care va cere Uniunii Europene să-și reconsidere atitudinea și relațiile cu Moldova. Să nu aveți nicio îndoială în acest sens. Care sunt faptele acum? Uh, o decizie într-adevăr foarte alarmantă, dar, într-adevăr, nu putem, uh, nu e neapărat corect să uh, comentăm deciziile unui judecător, dar ele sunt alarmante din punct de vedere european. O decizie politică luată de un judecător care uh, nu a respectat uh, voința politică. Iată ce spune domnul Năstase și sunt de acord cu el. Dar de la această decizie și până la acuzații că ar fi o instrumentalizare politică de către anumiți oameni, politicieni sau guvernul de la Chișinău, e bine, e o distanță între cele două. Și nu ar trebui să răspândim acuzații fără a avea dovezi. Care sunt faptele pentru a înțelege decizia de ieri? Cui servește această decizie? Ea servește Partidului Democrat? Nu. În modesta mea opinie, nu, pentru că acest partid nu are candidat direct la primăria Chișinăului. Și în al doilea rând, în, al, doi, în al doilea tur, uh, l-au susținut în mod explicit pe domnul Năstase și vă invit să vă uitați. A avut loc o întâlnire oficială între uh, guvern și uh, Partidul Democrat și ambasadorii la Chișinău. Uh, ambasadorii au fost rugați să joace un rol de mesager către uh, domnul, Chiși, către domnul Năstase și să-l întrebe în ce condiții și ce fel de sprijin politic și-ar dori în turul al doilea de scrutin, pentru că acesta să-i fie oferit. Și acest mesaj a fost transmis domnului Năstase. Și rezultatul s-a văzut în al doilea tur de scrutin care, l-au, uh, care l-a confirmat pe uh, domnul uh, Nastase. Și într-un mesaj uh, primit în noaptea de după alegeri se spune că uh, Chișinăul are un um, ales uh, democrat. Uh, și înainte de a încheia, cer Serviciul European de Acțiune Externă și Parlamentul European să verifice care sunt problemele, cum se poate uh, re- Uh, dresa situația pentru a se evita orice criză politică nenecesară și pentru a ne asigura că peisajul politic este suficient de senin pentru a pregăti uh, alegerile parlamentare, pentru că altfel avem doar doi câștigători, Rusia și domnul Dodon. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Rebecca Harms, ultimul vorbitor, 3 minute. Mai am uh, două întrebări. Aș vrea să știu dacă aceste alegeri locale au fost uh, observate de observatori locali și care este compoziția uh, Consiliului Electoral al Chișinău. E vorba de organismul care a făcut uh, plângerea către tribunal. Și dincolo de aceste două întrebări, cred că suntem într-o situație problematică. Înțeleg de ce Petra sau Strevicius face o legătură între această discuție și problemele pe care le vedem în Moldova uh, cu asistența macrofinanciară. Pe de altă parte, însă, aș vrea să înțelegem și că din cauza uh, Uh, problemelor din sistemul politic din Moldova, uh, cetățenii sunt cei care vor uh, fi sancționați, cei care vor avea de plătit pentru faptul că nu există niciun fel de progrese în investigarea acestei fraude a secolului din Moldova. Și toate aceste probleme uh, au condus la alegerea unui primar pro-european, anticorupție, o persoană care um, se declară um, ferm și tare, sus și tare împotriva sistemului oligarhic din Moldova. ar trebui să existe un apel împotriva deciziei tribunalului din Chișinău și toată lumea din Moldova ar trebui să înțeleagă că noi, cei de la Bruxelles, nu putem să acceptăm ce s-a întâmplat acolo. Mai ales Moldova va avea în curând, în cursul anului, noi alegeri uh, naționale și nu știm la ce ne putem aștepta odată cu aceste alegeri și uh, sunt suficiente problemele pe care le vedem în uh, reforma codului electoral. Uh, de asemenea, sunt probleme și în uh, campaniile electorale. Și nu este prima dată când ne punem întrebări legate de independența sistemului judiciar. Toate acestea sunt legate de ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile la Chișinău. Și toate aceste subiecte au fost discutate îndelung la aici și nu am văzut îmbunătățiri. Mulțumesc, Rebecca Harms, ați vorbit foarte clar și acum avem deja 15 minute întârziere și rolul meu să păstrez ordinea. O să vă acordăm câteva minute pentru a răspunde domnului Preda, domnului Boștinaru și doamnei Harms. Și înțeleg că Avem uh, și șeful de sector pentru asistența macrofinanciară de la Comisie. Veți putea spune câteva cuvinte și dumneavoastră dacă doriți, dar începem cu... A, nu. Începem așadar cu reprezentantul uh, Comisiei responsabil de asistența macrofinanciară. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă amintesc că în ceea ce privește asistența macrofinanciară și plata ratelor, um, sunt trei elemente în joc. În primul rând, trebuie să existe o evaluare pozitivă a uh, condițiilor economice și de politică din memorandumul de înțelegere. De asemenea, um, condițiile politice, precondițiile politice trebuie și ele să fie îndeplinite. și împreună cu SAE și cu alte servicii ne-am uitat la condițiile legate de prima tranșă și după cum știți, o mare parte din aceste condiții sunt legate chiar de subiectele pe care le discutăm astăzi. Sunt trei condiții legate de combaterea corupției și a spălării de bani. Aceste condiții uh, se referă la oferirea de soluții structurale la problemele din Moldova, sunt legate și de înființarea de organisme care să întărească uh, lupta împotriva corupției și a spălării de bani pentru a se asigura că uh, sunt uh, consacrate suficiente resurse pentru ca aceste organisme să funcționeze. Apoi, um, este vorba și despre necesitatea înființării unui, uh, um, unei instituții de prevenire a fraudei și spălării de bani care să beneficieze de resurse și buget. Și de asemenea este nevoie și de uh, existența unor um, inspectori uh, care să lucreze pentru autoritatea de integritate, Autoritatea Națională pentru Integritate. Și, sigur, în aceste condiții se vorbește și despre uh, birourile de recuperare de active care trebuie să funcționeze și să beneficieze de resurse și de personal suficient. Știți că a fost publicată recent o nouă strategie privind recuperarea activelor și rolul noii agenții de recuperare a activelor va fi crucial în acest sens și uh, elementele din memorandumul nostru de înțelegere au contribuit la această situație. Și pentru a treia tranșă este necesar să existe acțiuni care să fie întreprinse în legătură cu frauda bancară E vorba despre uh, fonduri din uh, resurse bancare care au fost transferate în mod fraudulos în afara uh, granițelor. Și pentru implementarea asistenței macrofinanciare am subliniat că acestea sunt elementele cele mai importante și mă voi opri aici. Mulțumesc, domnule Lenarts. Și acum, domnule Harting, concluziile? Um, vă mulțumesc. Întrebare? Se pune întrebare? Da. E ok pentru dumneavoastră? Dar vă rog, succint! Mulțumesc pentru înțelegere. Tocmai am ascultat și speram să primesc garanții din partea comisiei că uh, voi avea răspunsuri concrete. Sper că uh, nu o să le primesc peste trei luni, ci foarte repede. Da, cu adevărat, trebuie să ținem cont. Chiar și atunci când discutăm despre asistența microfinanciară, data trecută am spus acest lucru. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Am ascultat foarte atent ce uh, ați spus, dar trebuie Trebuie să modificăm abordarea și sper să uh, țineți cont de rolul nostru de colegislator în această privință. Dragi colegi, mi se pare că mie mi-e foarte greu să gestionez aceste întâlniri. Avem 20 de minute întârziere. Dau cuvântul invitatului nostru ca să răspundă și nu mai accept alte intervenții. Îmi cer scuze. Me uh, just say on the issue of macrofinancial assistance, uh, the representative of da, în ce privește asistența macro și microfinanciară, reprezentantul Comisiei a vorbit despre angajamente în ceea ce privește precondițiile politice, având în vedere evoluțiile recente și noi credem că trebuie să urmărim foarte îndeaproape cum evoluează situația și ca să ne finalizăm evaluarea, ceea ce bineînțeles că va influența deciziile finale și putem să observăm și procesul de pace, mi se pare că este fundamental. Accept argumentele generale că nu este pentru Uniunea Europeană să comenteze deciziile judiciare, dar cred că este cinstit să spunem că este o tradiție nefericită de instrumentalizare politică și că, așa cum am spus în prima mea declarație, pentru noi este indispensabil ca dorința legătorilor să fie respectată și credem că aceste decizii judecătorești uh, împiedică respectarea um, dorinței alegătorilor. Din câte știm noi, au existat uh, observatori locali și trebuie să vedem cum anume s-a organizat uh, observarea alegerilor. Delegația noastră încearcă să analizeze legislația electorală, să vedem ce înseamnă această decizie concret din câte înțelegem noi, doamna Radu, doamna primar, este independentă, dar este destul de apropiată politic de Partidul Democratic și cât timp nu s-a ales un nou primar, dumnei rămâne în funcție. Pentru noi nu este foarte clar când vor avea loc noi alegeri. Depinde, bineînțeles, și de regulile procedurale. S-ar putea ca alegerile să trebuiască să fie uh, întârziate, ceea ce înseamnă că doamna Radu va rămâne în funcție pentru încă un an. Mulțumesc, domnule președinte. So, colleagues, to conclude, I would like to inform you... Dragi colegi, vreau să vă înștiințez că astăzi voi uh, publica o declarație împreună cu Rebecca Harms în calitate de uh, copreședinte Euronest și cu domnul raportor, domnul Ostre, Ostrevicius, despre evenimentele din Moldova și noi vom vorbi despre regresul uh, standardelor democratice și despre amestecul politicului în afacere judiciare și vom condamna anularea alegerilor. Și împreună cu doamna raportor Petra vom vedea cum vom reflecta acest lucru în raportul dumneiei, raport uh, care ar trebui votat. În alte, alt context, uh, domnul Dodon va veni la Bruxelles, care a cerut să se întâlnească nu numai cu reprezentanții Comisiei, ci și cu reprezentanții Parlamentului. Deocamdată este prevăzut o întâlnire scurtă între mine și dumnealui pe 28 iunie, și vom putea să-i transmitem uh, uh, opiniile noastre discutate astăzi. O zi plăcută vă urez!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 So, dear colleagues, we come to item number 19, the last point. Dragi colegi, am ajuns la punctul 19, ultimul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii ce privește prevenirea conflictului și activitățile de mediere și rolul Uniunii Europene în, în acest context. Și facem această discuție în cooperare cu grupul DEC pentru observarea alegerilor. Um, avem uh, cu noi pe domnul Rüdiger König, director general pentru prevenirea crizelor, stabilizare și consolidarea păcii post-conflict și ajutorul umanitar, și domnul Ștefano Tomat, șef al PRISM, prevenirea conflictelor, statul de drept, uh, abordare integrată, stabilizare și mediere la Serviciul European de Acțiune Externă. Deja suntem în întârziere, deci vreau foarte pe scurt să spun că voi păi da mai întâi cuvântul uh, uh, vasutului nostru german, care va vorbi despre ce important este să ne adaptăm la contextul internațional. În liniile de uh, orientare ale guvernului german s-a vorbit foarte clar despre acest lucru, despre cum putem să îmbunătățim cooperarea interinstituțională, precum și cooperarea cu guvernele europene la nivel european ca să garantăm cel mai bun schimb de informații și schimb de experți, iar Domnule Tomat, este foarte important să avem uh, o singură voce europeană, este o prioritate a conceptului UE din 2009, însă uh, o trăsătură importantă este valoarea pe care o putem juca noi în uh, negocieri și ne întrebăm care trebuie să fie rolul Parlamentului European pe viitor, care credeți dumneavoastră că este importanța uh, activităților de mediere ale Parlamentului European. Mai întâi dau cuvântul domnului Koenig și apoi domnului Tomat și apoi sper să avem și câteva întrebări de la colegi. Vă rog. Okay. Well, thank you very much, Mr. Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație să vorbesc cu dumneavoastră aici despre subiecte care sunt foarte importante pentru noi. Așa cum a spus domnul președinte, guvernul german anul trecut a adoptat noi linii de orientare pentru prevenirea crizelor, uh, rezolvarea conflictelor și uh, viața în pace. Este documentul strategic al guvernului german pe care ne bazăm când vrem să găsim soluții mai bune în momentul în care sunt crize de gestionat. Un document care ne permite să ne ajustăm metodele pentru că acestea să se adapteze mai bine la uh, situațiile de criză și încercăm de asemenea să punem la oaltă toate uh, mijloacele și capacitățile Guvernului Național uh, când trebuie să reacționăm la o, un conflict. Un lucru deosebit de important în gestionarea de criză și reacția la o criză și prevenirea este ce am învățat noi din trecut, că nu te poți descurca cu un singur instrument. Nu există o singură cale de a soluționa un conflict, trebuie să acționăm uh, la oaltă. Puteți să spuneți abordare holistică guvernamentală, dar aceasta este lecția pe care am învățat-o de pe urma implicării extensive a Germaniei în uh, soluționarea crizelor. Am mai constatat că trebuie să facem față unei situații unde există din ce în ce mai puține conflicte care sunt soluționate în timp și foarte multe conflicte persistă, durează ani de zile înainte ca acestea să se încheie. La Ministerul de Afaceri Externe am făcut o evaluare in extenso a politicii noastre externe atunci când domnul Steinmeier a devenit ministru de afaceri externe pentru a doua oară și acest uh, proces de revizuire uh, este, uh, um, a avut drept rezultat acest document strategic pe care vi l-am menționat. Noi ne doream în primul rând să îmbunătățim cooperarea cu alte ministere, atât pe plan structural, cât și gândindu-ne la diferitele instrumente pe care le avem la dispoziție pentru nu neapărat să le fuzionăm, ci pentru a le integra într-un uh, concept uh, ca să vedem uh, ce întreprindem în situațiile de conflict. Un alt lucru deosebit de important atunci când reacționăm la o criză, și acest lucru apare în liniile de orientare, ne întrebăm care sunt scopurile noastre, ce ne dorim să obținem atunci când Germania se implică într-o criză. Ne trebuie un proces politic pe care să îl respectăm, ca să știm exact ce ne dorim să vedem și să obținem în aceste situații de conflict. După care să uh, alegem instrumentele de care avem nevoie Pare să fie un principiu ușor, dar e mai ușor de zis, mai greu de făcut. Încercăm să lucrăm la nivel interguvernamental, ceea ce nu este ușor, pentru că foarte multe instituții sunt implicate, pentru că fiecare vine cu propria sa experiență, dar uh, asta uh, suscită și foarte multe discuții despre o strategie comună și despre uh, parametrii unei operațiuni uh, comune. Atunci când spun că nicio instituție nu poate să rezolve pe cont propriu un conflict. Acest lucru este adevărat și la nivelul țărilor. Nicio țară nu poate să rezolve o situație pe cont propriu, de una singură. Uh, și ceea ce am constatat și suntem bucuroși este că la nivel internațional sunt și alți parteneri care uh, pun aceleași întrebări, caută aceleași soluții, chiar dacă privesc problema dintr-un unghi diferit. Și atunci, pentru noi, uh, e mai ușor să creăm parteneriate. De exemplu, de când sunt aici la uh, Bruxelles, Uniunea Europeană pune aceleași întrebări. Avem o nouă strategie a Uniunii Europene care se numește abordare integrată, care include aceleași idei conceptuale ca și liniile noastre de orientare. Avem noi instituții uh, și colegul meu Stefano, care stă lângă mine, știe acest lucru, că noi cooperăm în multe feluri cu Uniunea Europeană, cu instituțiile Uniunii Europene și de fiecare dată încercăm să vedem ce putem să facem împreună, cum putem să uh, um, ne exercităm influența pentru a permite găsirea unei situații politice, dar ne uităm și la nivelul ONU, reformele Secretariatului General uh, se îndreaptă în această direcție, să garanteze pacea și să crească nivelul de securitate. Și nou secretar general ONU încearcă să permită aceste organizații să se adapteze mai bine situațiilor de criză. De, încă o dată, aceleași idei conceptuale și operative. Și în sfârșit, pe scena internațională aș vrea să menționez Banca Mondială. Banca Mondială a trecut printr-un proces de reformă complet în ultimii doi ani, îmi cer scuze, și a creat o entitate în cadrul Băncii Mondiale care se numește uh, luptă împotriva conflictelor și a violenței. Și există oameni care acum uh, se gândesc cum pot să permită băncii mondiale să facă față mai ușor situațiilor de criză și de conflict. Și noi ne-am dorit, chiar și la nivel național, să avem o rețea din care să facă parte toate aceste instituții cu care facem schimb de idei și cu care lucrăm concret ca să ne atingem obiectivul final de a răspunde mai bine în caz de criză și să obținem rezultate mai bune, pentru că, până la urmă, exact de acest lucru avem cel mai mult nevoie, să avem rezultate mai bune. Și asta e toată ideea din spatele eforturilor noastre, a ceea ce am făcut pe plan național, pe plan internațional. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este despre directoratul general sau, mă rog, departamentul pe care l-am creat uh, în urmă cu trei ani de zile la Ministerul Afacerilor Externe. Are un titlu foarte lung pe care l-a citat domnul președinte, dar există un motiv pentru care titlul este atât de lung pentru că aceste patru elemente care sunt incluse în titlu sunt de fapt instrumentele pe care Ministerul Afacerilor Externe din Germania le are la îndemână pentru gestionarea crizelor. Prevenirea, bineînțeles, stabilizarea în momentul uh, um, în care se ajunge într-o situație de post-conflict, consolidarea păcii și ajutorul umanitar și acest lucru face aluzie și la toate bugetele disponibile. O singură unitate care uh, sprijină și polit- uh, procesul politic și entitățile uh, regionale uh, și uh, ține legătura cu uh, guvernele regionale din uh, Germania. Pot să vă dau un exemplu, vorba despre activitățile de mediere uh, printre multe lucruri pe care le-am discutat, au fost și activitățile de mediere. În urmă cu trei ani ne-am uitat la portofoliul nostru și am văzut care a fost rolul Germaniei în activitățile de mediere și dacă ne dorim ca Germania să se implice mai mult sau să își ajusteze mai bine instrumentele, trei ani după aceea am stabilit uh, niște Uh, legături care funcționează foarte bine cu partenerii europeni, uh, cu instituțiile europene, cu ONU. Sprijinim în jur de 40 de proiecte în domeniul medierii și un evantai foarte larg. Nu este ca să obținem premiul Nobel pentru pace. Nu, aceasta este intenția noastră nu de aceea facem acest lucru. Vrem să sprijinim eforturile de uh, uh, pace și de mediere a păcii. Deseori, alte instituții uh, de la ONU, sau nu neapărat, finanțăm și proiecte în bilateral și v-am spus, este un evantai foarte larg uh, de uh, um, acțiuni de sprijin. Putem să acordăm finanțare, putem să acordăm uh, Uh, asistență de, prin intermediul experților. Deci uh, încercăm să jucăm un rol activ în aceste procese de mediere și vom continua să o facem. Stabilim de asemenea o întreagă gamă de cursuri de formare în domeniul medierii ca să um, încheiem uh, parteneriate um, cu instituțiile care Uh, se pot ocupa de aceste cursuri de formare. Medierea este un instrument, un instrument important, nu numai pentru gestionarea crizelor și pentru găsirea de soluții, dar și în etapa prevenirii. Medierea este și un instrument de prevenire și știu că dumneavoastră, deputații europeni, partidele dumneavoastră, aveți de asemenea un rol cheie de jucat în momentul medierii și deja ați, desfăș- ați desfășurat asemenea activități, multe inițiative parvin de la Parlament, de la partide și mm, e foarte important. Știu că există tot felul de uh, legături care s-au uh, um, creat. Și acum uh, uh, pun punct intervenției mele și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule König. Domnul Tomat are cuvântul acum. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația adresată. Dacă îmi permiteți, mm, mm, aș vrea să vorbesc despre ce s-a întâmplat în ultimii ani care face parte din uh, procesul nostru de reflexie, ca și din al dumneavoastră, de altfel. Um, e vorba despre strategia globală europeană, cadrul nostru de discutare a abordării integrate a conflictelor și crizelor. Practic este modul nostru de a răspunde, noului nostru mod de a răspunde conflictelor. E vorba de noi concepte, uh, reziliență, stabilizare, legături uh, neobișnuite oarecum cu accesul uh, umanitar și de dezvoltare. Și apar conflicte mult mai complexe decât în trecut. Așa cum spunea și Rüdiger, această reflexie s-a făcut prin intermediul strategiei globale europene, dar nu suntem singuri. Națiunile Unite are un întreg proces de reflexie pe marginea prioritizării prevenirii conflictelor. Banca Mondială, de asemenea, lucrează pe marginea unui uh, document pentru pace. Iar concluzia acestui document este că conflictele s-au schimbat și că trebuie să fim activi pe toate, în toate fazele conflictului și pentru acest lucru avem nevoie de o abordare integrată. Practic e vorba despre exact aceeași abordare ca și a noastră. Am avut, avem relații privilegiate cu Germania pe această temă și care subliniază importanța acestui concept. Avem uh, și o parte foarte importantă pe care o prin care țintim societatea civilă și din ce în ce mai mult societatea civilă capătă importanță în abordarea noastră generală. Organizăm o serie de evenimente uh, cu ofițerul de legătură pentru consolidarea păcii aici la Bruxelles pentru a ne asigura că aceștia ne sunt alături atât în perioada de proiectare cât și în perioada de desfășurare și follow-up. Răspunsul, practic, este o structură, o viziune holistică asupra conflictelor și crizelor, dar în aceeași măsură dorim să fim și un hub pentru uh, un fel de nod de legătură pentru toate părțile implicate. Lucrăm împreună cu Comisia, cu Consiliul, deci cu statele membre. Avem legături din ce în ce mai strânse cu Parlamentul. Probabil vom lansa uh, schimburi pe termen scurt cu anumiți eurodeputați. Deci e vorba de o nouă structură care să asigure co colaborarea, cooperarea. Vrem să ne asigurăm că, din punct de vedere operativ, există conlucrare la fața locului. Și eu aș vrea să vorbesc despre trei elemente ca și Rüdiger, dar privind din prin prisma noastră. Pe de-o parte, prevenirea conflictelor. Noi am elaborat un document de concept discutat la ora actuală la nivelul Consiliului. Am lansat prin intermediul acestuia mai multe idei. În primul rând, ideea lansării unor discuții politice pe prevenirea conflictelor. Foarte importantă este acțiunea politică în amonte. Apoi, vrem să avem un punct focal, o rețea de puncte focale pentru prevenirea conflictelor cu lideri la nivel înalt, la nivel european, din partea statelor membre și instituțiilor europene, Germania deja a, semna, a creat un astfel de punct focal, dar trebuie să ne asigurăm că acestea sunt uh, legate unele de celelalte. Apoi, vrem să avem, să consolidăm capacitatea de analizare a conflictelor. E foarte important acest aspect. Trebuie să știi ce ai de făcut atunci când vine momentul. Practic, nu vrem să Uh, subcontractăm această analizare a conflictului. Nu vrem să o facem noi la nivel intern, tocmai pentru că este foarte importantă. Apoi, de văzut cum pot, pot, pot fi legate politicile de programare, o legătură foarte, foarte importantă de asemenea. Iarăși, ne întoarcem la ideea de nod de legătură despre care vorbeam mai devreme, acel hub. Un element important în prevenirea conflictelor um, și pentru dumneavoastră Parlamentul este reprezentat de alegeri. Alegeri în care dumneavoastră aveți de jucat un rol important. Este unul dintre elementele foarte importante pe care trebuie să ne axăm uh, când avem de-a face cu prevenirea conflictelor. Alegerile sunt un punct uh, delicat noi încercăm să lucrăm uh, în amonte împreună cu dumneavoastră. Am lansat de altfel niște formări ca urmare a misiunii de observare, elector, alegerilor din Zimbabwe. Când vom avea fonduri suficiente, vom extinde și acest element. Am discutat cu doamna Șache, care a fost uh, implicată în alegerile din Kenya și care ne-a împărtășit din experiențele dumneai ei. În privința medierii, punem la punct un instrument de sprijinire a capacităților de mediere. Noi punem la punct, uh, noi punem la dispoziție expertiza, dar nu doar atât, ci și instrumentele care permit mediere la nivel mondial. Avem unul pentru contractele cadru și de altfel țin să vă mulțumesc dumneavoastră Parlamentului European pentru că dumneavoastră ați hotărât să ni se acorde acest instrument financiar care este foarte important și țin să vă mulțumesc. Mai este un alt instrument pe care l-am pus la punct în cadrul uh, instrumentului pentru străinătate. Dacă gândiți-vă la Republica Centrafricană, un proces uh, lansat la nivel național a trebuit sprijinit și noi am pus uh, la dispoziție experți care să ajute președintele Republicii Centrafricane în organizarea acestor activități. Da, o, vă promit că o să fiu super uh, concis. Apoi, în ceea ce privește stabilizarea, este un concept uh, pus la punct de puțin timp. Ne va permite să prevenim conflictele și violențele înainte ca acestea să apară. Ideea este de a trimite la fața locului experți uh, europeni și naționali, deci la fața locului însemnând acolo unde s-ar putea uh, să apară aceste conflicte. Un exemplu în uh, Mali. Am uh, lansat deja un astfel de exercițiu de mare succes în care am uh, trimis experți europeni care au reușit să prevină criza. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu. Ne mai rămân 10-15 minute. 10 din punctul de vedere al interpreților. Avem patru înscrieri la cuvânt. Aveți două-trei minute de fiecare. Doamna Ost este prima. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante. Eu voi fi raportoare pe uh, uh, um, consolidarea capacităților în domeniul uh, prevenirii și uh, uh, remedierii. Sper că vom putea păstra legătura și vă mulțumesc anticipat. Eu am avut întruniri cu um, um, organizații membre ale Organizației pentru Menținerea Păcii. Văd că e aici unul dintre raportorii din umbră din partea verzilor. Am vorbit despre mai multe chestiuni. Am în rapoarte, trebuie să existe un plan de acțiune pentru viitor, e nevoie de o mai bună coordonare, coordonare între diferitele instrumente și statele membre. Am vorbit despre instrumentul de alertă rapidă, despre includerea tinerilor și femeilor. Apoi am vorbit despre nevoia de a avea un, um, obiective politice pe termen lung și să nu ne mărginim doar la a rezolva conflictul pe moment. Am vorbit de asemenea de o mai bună coordonare între capitale și uh, cei de pe teren. Am vorbit despre nevoia de voință politică pentru sprijinirea prevenirii conflictelor și medierii și nevoii de finanțare, evident. Am vorbit despre formare și despre cursurile de formare uh, adresate europarlamentarilor. S-a vorbit de o mai bună cooperare între diferitele unități, inclusiv în ceea ce privește prevenirea conflictelor la nivel mai amplu. S-a vorbit despre comerț, mediu și așa mai departe. De asemenea, am vorbit și despre analizarea rezultatelor pozitive, să vedem ce merge, ce nu merge pentru că și aceste elemente sunt evident foarte importante. Și am vorbit foarte mult despre reconciliere și clădirea de încredere. Da, da, voi fi succintă. Așa am început. Deci cu mare bucurie, da, țin să păstrăm legătura pentru activitatea viitoare. Așa, am uitat ceva, spune doamna Post. Am vorbit și despre importanța consolidării și cursurilor de formare pe democrație și valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Doamna Valero de la Verzi, vă mulțumesc. Mă bucură foarte mult să aud despre liniile de orientare, pentru că chiar aveam de gând să vă pun o întrebare în acest sens. Da. Oare n-ar trebui să avem așa ceva și la nivel european? Mă adresez ambilor invitați când pun această întrebare. Și apoi, ce se întâmplă cu CIF, Agenția Executivă? Poate ar putea germanii să introducă această idee la Consiliu, nu-i așa? Eu știu că ministrul de externe Gabriel a spus că e nevoie de un PESCO Plus și alții au spus că e nevoie de un Peace Corps european. Nu e de azi de ieri această idee, ci a fost creată în 1994 de fostul nostru coleg Alexander Lange ideea care a fost dezvoltată într-un studiu de fezabilitate pe care l-am obținut aici la Parlament. Nu știu dacă dispuneți de el, dacă nu, vi-l pot pune la dispoziție. Și noi în Suedia am uh, repetat în nenumărate rânduri această idee. Poate am putea să conlucrăm Germania și Suedia să conlucreze pe acest dosar pentru a promova acest dosar la nivel european. Evident, sunt multe de învățat și din politica noastră externă. În ceea ce privește prevenirea conflictelor, de multe ori nu sare în ochi dacă are succes, pentru că poveștile de succes sunt numeroase, dar nu se află. Aici noi vorbim mult mai mult despre apărare decât despre pace. Și cred că la urma urmei scopul nostru acesta este pacea atunci când vorbim despre apărare și securitate. Mi-a fost foarte interesant să, interesant să citesc un document în care tot apărea cuvântul, în care spunea de fiecare dată când apare cuvântul apărare, acesta ar trebui înlocuit cu pace. Și îți dai seama la final că soluțiile sunt cu totul și cu totul altele dacă vizezi pacea mai degrabă decât apărarea. Cred că n-ar fi rău să facem acest exercițiu intelectual cu toții. Cum, n-aveam trei minute la dispoziție? Aoleu, două și jumătate. O întrebare scurtă pe um, tăierile din uh, instrumentul pentru stabilitate și pace. Ce se întâmplă? Mulțumesc. Vai, multe aș avea de zis, dar mă abțin. Cei care vor apărare să știți că vor pace. Nu se bat cap în cap aceste concepte. Doamna Lusing. Da, mă interesează foarte mult ce a spus doamna Valero în încheierea intervenției sale și anume că deplasarea politicii europene către o politică de securitate se poate vedea cu ochiul liber. Doamna Mogherini a prezentat un nou instrument, European Peace Facility, instrumentul pentru, european pentru pace, instrument în care nu se regăsește aproape nici un aspect legat de gestionarea conflictelor civile. Se vorbește doar despre echiparea armatei. Da, e vorba despre pace, nu e așa? Măcar a rămas în titulatura acestui instrument cuvântul pace. În ceea ce privește diferitele instrumente de politică, ei bine, Uh, vă trimit către un uh, aviz al lui Protfe Divelt din Germania, pe care aș vrea să vi-l citesc. Dar, din păcate, nu am timpul necesar să o fac. Prin intermediul acestor instrumente se poate vedea din avizul de care vorbesc că 20 de instrumente sunt instrumente de prevenire, instrumente civile, care pur și simplu nu vor mai fi disponibile. E vorba despre controlul civil asupra aparatelor de securitate, chestiuni legate de tribunal, de conciliere, ă, sprijinul acordat copiilor sordați și așa mai departe. Care e părerea dumneavoastră în privința evoluț acestei evoluții la nivel european? Nu putem pune totul într-o, la oaltă în aceeași căldare. Deci dacă dăm mai, mai mulți bani într-un loc, evident vom da mai puțini în alt loc. In am tocmai ce am fost uh, informat uh, că um, interpreții ne vor părăsi la ora 12.30 fix. Anelițe este ultimul vorbitor în engleză. Da, asta este felicitarea mea de Crăciun. Eu sunt membru din Germania la S și D. Has been mentioned of the ICSP, uh,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 Uh, Foreign Ministry and the Defense Ministry. Is that a part of... Un anunț din partea interpreților așadar. Am ajuns la cea de-a 17-a zi de grevă, iar administrația nu a întreprins nimic pentru a soluționa acestui conflict. În consecință, nu vom acorda prelungiri, iar interpretarea se oprește acum. Mulțumim pentru atenție. Yesterday had a, um, a report on climate diplomacy. We had a council resolution on climate diplomacy, so the parliament moved a second chamber now also in this field.